Eh, Bună dimineața, bun venit la ședință. Haideți să începem să luăm ordinea de zi. Vreau să adaug faptul că am primit o solicitare din partea domnului Prieto de a scoate punctul 8 de pe ordinea de zi. Bugetul general al Uniunii Europene pentru anul eh, financiar 2019. Se pare că documentul, documentul cu numărul 6, cu toate amendamentele adoptate la buget și care îi oferă comitetului o care îi oferă comisiei o perspectivă de ansamblu nu va fi disponibil până la sfârșitul săptămânii. Pe de altă parte, domnul Didier, raportorul din umbră din partea Partidului Popular pe acest raport și domnul Selimovic, raportorul din umbră ALDE, au cerut ca votul să se păstreze așa cum a fost el prevăzut inițial. Dacă nu există obiecții, propun să abordăm totuși acest punct, iar dacă sunt obiecții, To a procedure vote during the voting session. So, uh, those in favor... Propun atunci, dacă, sunt, dacă nu sunt obiecții, să retragem acest punct, chiar dacă sunt obiecții, discutăm, să vedem cine e pentru retragerea acestui punct de pe ordinea de zi. Nu există prea mulți membri în sală. Sunt două voturi care doresc retragerea acestui punct de pe ordinea de zi, iar un vot pentru a păstra acest punct pe ordinea de zi și având în vedere că nu sunt uh, suficienți membri în sală, eu decid să scoatem acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. Trecem acum la comunicările președintei. Toate limbile sunt disponibile, cu excepția Bulgariei, finlandezei și croatei. Punctul de Raportul în urma negocierilor interinstituționale. Discutăm despre directiva privind echilibrul între viața personală și viața profesională cel de cea de-a doua întâlnire a avut loc ieri după amiază. S-a discutat despre directivă, cât și despre concediile um, părinților. Pozițiile noastre sunt destul de îndepărtate, dar discuțiile au fost constructive și am reușit să discutăm despre mai multe opțiuni, iar următorul uh, trilog va avea loc pe data de 6 noiembrie. Punctul 3, triloguri care urmează, e vorba aici de agenții, încă lucrăm la acest capitol. Următoarea întâlnire va avea loc pe 16 octombrie, seara, de la 7 seara până la 10 seara. Punctul 4. Timpul de intervenție. Ne așteaptă ordine de zi destul de încărcată astăzi. Iată de ce. Având în vedere că la ora actuală nu sunteți foarte mulți în sală, dar vor fi mai mulți membri în cursul zilei care vor dori să ia cuvântul, vreau să vă să vă avertizez că timpul de intervenție pentru raportorii din umbră și pentru raportorii nu va depăși 3 minute, ceilalți membri vor avea 2 minute la dispoziție. Rămâne însă de văzut. Poate că membrii s-au îmbolnăvit subit din moment ce nu sunt în sală. Atunci, dacă nu vin, vom avea suficient timp pentru a tot vorbi pe îndelete. Putem adopta procesul verbal al întâlnirii de pe 29 august. Nu există obiecții din sală, se pare. Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. E vorba de implementarea Cartei Drepturilor Fundamentale al Uniunii Europene, a Uniunii Europene în cadrul uh, instituțional al UE. Încep prin a-i da cuvântul domnului Cucan, Raportor, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Este o adevărată plăcere să prezint acest uh, aviz colegilor noștri. Aș dori să scot în evidență faptul că la AFCO calendarul pentru rezoluție a fost prelungit în repetate rânduri de doamna Spinelli, doamna raportoare. Acum, doamna Spinelli va prezenta expunerea de motive a documentului final mâine, iar proiectul de rezoluție va fi prezentat pe 21 noiembrie. Având în vedere că nu am primit încă textul de la Comisia Competentă pe Fond, a fost firește o provocare suplimentară redactarea unui aviz. S-a depus însă multă muncă de pregătire pentru a identifica care sunt principalele uh, mize din punctul de vedere al Ample. Limitele tehnice impuse unui aviz fac ca textul acesta să fie destul de scurt. Am încercat însă să includ cele mai importante aspecte din punctul de vedere al Ample. Aici intră un apel la adresa tuturor instituțiilor europene de a respecta pe deplin uh, dispozițiile sociale ale cartei, cât și o evaluare sistematică a respectării acestor dispoziții. În plus, scot în evidență faptul că trebuie să se acorde o atenție egală drepturilor sociale și economice. Cer ca dispozițiile acestei carte să se aplice atât la nivelul Uniunii cât și la nivel național. În cele din urmă, susțin că statele membre ar trebui să-și respecte obligațiile asociate cerințelor economice și sociale ale cartei în, când vine vorba de aplicarea instrumentelor economice ale UE. Am să încep, am să închei cu câteva uh, termene. 18 octombrie este termenul limită pentru amendamente. În ce privește întâlnirea cu raportorul din umbră, veți fi informați în timp util. Următoarea Votul la Comisia Ample va avea loc pe 3 decembrie. Aștept cu mare interes colaborarea cu raportorii din umbră. Cam atât, doamnă președintă. Am mai lăsat deoparte ceva timp pentru colegii care vor dori să intervină după aceea. Mulțumesc, domnule Zimon. Domnul Simon, mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului și îl felicit că a economisit timp pentru colegii care vor lua cuvântul după aceea, pentru că e clar, se înghesuie, se calcă de-a dreptul în picioare pentru a interveni în această discuție. Cred că raportorul are perfectă dreptate și suntem de acord cu toate cele afirmate. Un lucru aș mai adăuga pentru acei membri și de care s-ar putea, care se gândesc să înainteze amendamente până la termenul amintit, e următorul, dacă oare în amendamentele noastre am putea încerca să punem accentul pe perspectiva Ample pentru a ne asigura că propunerile referitoare la, de pildă, pilonul drepturilor sociale, echilibrul între viața personală și, priva- și pers- um, profesională, toate aceste dosare de mare importanță să fie analizate în amănunt de grupul nostru pentru a ne asigura că țin cont pe deplin de toate elementele care vizează Apple în cadrul Cartei pentru Drepturile Fundamentale. Sunt optimist însă pentru că pare că de la bun început uh, mergem cu toții în aceeași direcție. Mulțumesc, îi dau acum cuvântul doamnei Trebesius. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc și raportorului domnului Cucan, care a scos în evidență încă o dată care sunt dificultățile uh, cu care s-a confruntat dânsul a fost foarte succint și am să încerc și eu să îi urmez exemplu. Înainte de toate, vă mulțumesc pentru efortul depus în condițiile destul de dificile. Cred că ar trebui să fim realiști și să apreciem cu justețe cum putem adapta Carta Drepturilor uh, Fundamentale la competențele statelor membre pentru a atinge obiective realiste. Carta nu a fost introdusă pentru a crea noi drepturi, sau pentru a extinde drepturi, ci pentru a pune în aplicare mai bine drepturile existente. Drepte care, drepturi care sunt deja așadar ancorate în legislația UE. Toate acestea au fost deja clarificate în uh, protocolul 30, de pildă că um, vreau să scot în evidență în continuare că această carte a drepturilor fundamentale nu vizează întotdeauna statele membre, ci vizează Uniunea Europeană, instituțiile și statele membre în măsura în care acesta navighează în cadrul normativ al Uniunii Europene. Noi la ECR avem, suntem de părere că această carte trebuie privită în ansamblu. Nu există o ierarhie a drepturilor, nu există un drept care să aibă precedență în fața altuia. Iată de ce trebuie pusă în aplicare în ansamblu. În uh, primăvara acestui an am vizitat împreună cu alți colegi din această comisie Agenția pentru Drepturile Fundamentale din Austria și vreau să vă atrag atenția asupra raportului emis de această agenție unde putem găsi câteva idei când vine vorba de îmbunătățirea punerii în aplicare a prevederilor acestei carte. Voi înainta câteva amendamente care merg uh, pe acest raționament. Îi mulțumesc încă o dată raportului pentru colaborare. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Harkin, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Îi mulțumesc raportorului. După cum spuneați, ați prezentat care sunt elementele cele mai importante din perspectiva Ample. Eu, tocmai ca mulți alți colegi, cred că trebuie să discutăm, să ținem cont de această carte a drepturilor fundamentale în mod sistematic la fiecare etapă a procesului legislativ și de formarea politicilor. Cred că trebuie de asemenea să recunoaștem faptul că s-a înregistrat o anumită evoluție, poate mai ales ținând cont de jurisprudența pronunțată de CER nu trebuie să ne gândim doar la această carte atunci când redactăm legislație, ci și când aceasta este pusă în aplicare. Iată, din această perspectivă, poate Agenția UE pentru Drepturile Fundamentale poate fi un aliat de nădejde. De asemenea, cred că este important să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană trebuie să respecte tot timpul um, drepturile fundamentale care sunt deja consfințite în tratat. Am aderat deja la Convenția ONU pentru drepturile omului și alte tratate internaționale. Pentru cetățeni, cred eu că este important să se poată baza pe Carta UE. Sunt de acord cu colega de la ECR, nu e vorba de drepturi noi aici, trebuie să fim realiști. Dar o parte din a fi realist e tocmai acel real. Drepturile acestea trebuie să se concretizeze, nu trebuie să se limiteze la niște vorbe pe hârtie. Oamenii trebuie să dispună de aceste drepturi și să poată să ceară respectarea lor. De asemenea, consider că este important ca regimul drepturilor fundamentale ale UE să nu fie privit mai degrabă drept o garanție negativă, menit să se asigure că Uniunea Europeană nu are un impact negativ asupra drepturilor omului. Cred că mai degrabă ar trebui să adoptăm atitudinea de a ne asigura în mod proactiv că drepturile fundamentale sunt integrate în domenii de politică și de inițiativă legislativă, mai ales în acele domenii care vizează interesele comisiei noastre, fie că e vorba de semestrul european sau alte inițiative asemănătoare. În cele din urmă, cred că o abordare sistematică ne va ajuta să câștigăm și mai mult încrederea cetățenilor europeni și să întărim încrederea lor în instituțiile europene. Un lucru întotdeauna important, dar mai ales la ora actuală. Mulțumesc. Nu îl văd pe domnul Silichiotis în sală. E altcineva care va lua cuvântul în numele GUE? Nu e nimeni în sala care reprezintă grupul GUE? Bine, trecem la verzi. Domnul Mitrofanovs, nu îl văd nici pe dumnealui în sală. E altcineva în locul dumnealui? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamna Lambert, da, câteva cuvinte suplimentare la cele spuse deja de raportor și de vorbitorii precedenți. Cred că pentru noi important ar fi nu doar să ne asigurăm că se respectă legislația, ci să ne gândim cum promovăm, cum uh, promovăm înțelegerea dre- acestor drepturi, cum facem ca oamenii să le înțeleagă. Și trebuie să vedem cum putem face o legătură între această inițiativă și obiectivele de dezvoltare durabilă, pentru că există această puntă de legătură. Dar nu numai, și cu alte instrumente, cum spunea și Marian Harkin, de pildă semestrul european și altele. Trebuie, de asemenea, să ținem cont de rolul Equinet în ce privește uh, promovarea și respectarea drepturilor, legătura cu drepturile la ocuparea forței de muncă, important din punctul de vedere al comisiei noastre, accesul la servicii publice, iată câteva aspecte referitor la care vom înainta amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc! E cineva de la FDT în sală? Nu. Trecem la NF. Doamna Bizotto, aveți cuvântul. E domnul Dominic Martin care ia cuvântul în numele doamnei Bizotto. Vă mulțumesc uh, cum după părerea noastră, nu credem că e vorba de altceva decât uh, de literatură. O literatură care reflectă gândirea unică și atitudinea corectă din punct de vedere politic, adesea însă contrară intereselor naționale ale statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc. Am să-i dau acum cuvântul comisiei înainte de a trece la vot. Doamna Viernat reprezintă comisia sau e altcineva? Nu e nimeni de la comisie? A, da, vă rog. Luați cuvântul. Bună dimineața! Aș dori să vă întreb întrebarea. Uh, I wanted to ask uh, if, you, if you could kindly repeat the question to the commission. V-aș ruga dacă puteți să repetați întrebarea adresată comisiei. Nu există nicio întrebare. Pur și simplu vă oferam posibilitatea uh, de a prezenta punctul de vedere al comisiei referitor la punerea în aplicare a cartei privind drepturile fundamentale. Puteți lua cuvântul dacă doriți, dacă aveți ceva de adăugat sau dacă doriți să prezentați un aspect care vizează în mod, inter, în mod uh, special comisia. Mulțumesc, la ora actuală nu avem observații. Mulțumim. Okay, uh, the timetable is as uh, Mr. Kukan also mentioned. Uh... După cum a amintit și domnul Cucan, calendarul e următorul. Termenul limită pentru amendamente este data de 18 octombrie la prânz. Votul uh, la comisia noastră este prevăzut pentru data de 3 decembrie, iar votul în plen este prevăzut pentru luna martie 2019. Acum, uh, fiind spuse toate acestea, am ajuns la sesiunea de vot și vom uh, face o pauză de câteva minute pentru a ne asigura că toată lumea care vrea să participe la vot e în sală. Facem o pauză scurtă de 3 minute. După care începem uh, și dăm bătaia cu votul. Uh, uh, this is the first one. Uh, it's this one. Or, mm. Mr. Casa. Domnule Casa, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte să trecem la vot, doream să vă prezint pe scurt subiectul. Așa cum știți, în Bulgaria o jurnalistă a fost ucisă. Nu știm din ce motiv. Este al treilea jurnalist din acest an, după Malta și Slovacia. dincolo de faptul că sunt jurnaliști, sunt uh, muncitori, sunt angajați și propun să ținem un minut de reculegere pentru că sunt jurnaliști care au uh, investigat cazuri de corupție în toate cele trei cazuri. Nimeni nu se opune, desigur. Și ținem un minut de reculegere. Thank you. Then we start. Mulțumesc. Începem așadar votul. Să mă uit dacă am hârtiile în ordine. Începem cu scrisoarea. Un aviz cu privire la mobilizarea fondurilor EGF. Cine e pentru? Vot electronic, da. Închidem votul. Se adoptă 32 de voturi pentru. Mulțumesc. Trecem mai departe. Raportul domnului Hetmans ocuparea forței de muncă și politici sociale în zona euro. La cererea grupului GUE avem uh, amendamentele 65 și 144 care vor fi votate suplimentar la compromisul 11 și 22. Eu nu am cardul la mine, dar voi încerca să mă descurc. Începem așadar cu compromisul 10. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Deschid votul. Închid votul. I-a respins. 20 de voturi pentru și 20 împotrivă. Îmi pare rău, dar cartul meu chiar ar fi putut face diferența. 62. Cine e pentru? Împotrivă. Țineri. Pare respins. Verificăm. Amendamentul 62. Deschid votul. Închid votul și iată, e respins. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. și 5, vot suplimentar, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm încă o dată, 65. Deschidem votul. Închidem votul, este respins cu două voturi. Șaizeci opt și 69 împreună da, amendamente identice. Deci 68 și 69, cine e pentru? Împotriva? Abțineri. Respins. 70. Vot pe părți. Începem cu prima parte. Cine e pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. Doua parte. Pentru. Potrivă, Abțineri. Verificăm a doua parte. Închidem votul. Respins. 23 de voturi împotrivă, 18 pentru, o abținere. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. La 77 avem vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte cade. Trecem la compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Mai departe, 84 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 86 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 14 pentru, împotriva, repet, 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 97 pe părți, prima parte, pentru, împotriva, obțin respins, a doua parte, Tre nu, trecem la direct la 98, celelalte cad, 98 pentru, potrivă, obține, respins, Compromisul 16 pentru potriva ținere se adoptă. Amendamentul 99, a doua parte, vot pe uh, nominal, cu apel nominal, deschid votul, închid votul, se adoptă 35 de voturi pentru. Trecem la 103. Cine pentru? Potriva. Țineri. Respins. 104 pentru potrivă țineri respins. 107 pentru potrivă ținere se adoptă. 108 108 pentru împotriva abțineri se adoptă 108 compromisul 17 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă 125 pentru, împotriva, abțineri, respins. Haideți să verificăm. 125. Am deschis votul. Am închis votul. Respins. 126 pentru, împotriva, țineri, se adoptă. 127 pentru. Verificăm 126. Deschid votul. 126. Se adoptă. 127 pentru, potriva, țineri, respins. Compromisul 20 pentru, împotriva, încă o dată, compromisul 20 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 135 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Eh, respins, scuze. Cult 2, prima parte pe părți, pentru, împotriva, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A patra parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. cincea parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Șasea parte pentru, potriva, țineri, respins. Cult 5 pentru, potriva, țineri, se adoptă. Cult 6 pentru, potriva, țineri se adoptă. Cult 7 pe părți pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, respins. Cult 8 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 9 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Cult 11 pe părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, respins. Cult 12 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, potrivă, verificăm cult 17. Deschidem votul. Închidem votul și se adoptă cu un vot diferență. Cult 18 nu se votează. Cult 20 pentru, potrivă, țineri. Verificăm cult 20, deschid votul. Se adoptă cu diferență de 3 voturi. Cult 21 pentru, potrivă, abțineri Verificăm cult 21 pentru Închidem votul, respins, un vot diferență. Cult 23 pentru potriva abțineri se adoptă, 24 pentru potriva abțineri se adoptă, compromisul 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22 pentru împotriva abțineri se adoptă. 144 suplimentar, cine e pentru, împotriva, verificăm 144, deschidem votul. Închidem votul și a fost respins. La 148 acum pentru împotriva obțin se adoptă. 149 cade. Compromisul 23 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. 159 pentru împotriva țineri se adoptă. Referirile 1 pentru împotriva se adoptă. 1A pentru împotriva țineri respins. Referirea 3, 1A, scuze, pentru, potrivă, țineri. Se adoptă. 1B pentru, potrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8 pentru, potrivă, verificăm amendamentul 8. Deschid votul. Închidem votul. Trece cu un vot diferență. Amendamentul 9 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, potrivă, abțineri Verificăm amendamentul 10. Deschid votul. Mulțumesc, se adoptă 27 voturi pentru. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, țineri, respins. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, țineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Mulțumesc și acum considerentele. Compromisul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 19 pentru, potriva abțineri, respins. Considerentul BA 24 pentru, potriva abțineri, respins. Compromisul 2 pentru, potriva abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, potriva abțineri, se adoptă. Cult 4 cade. Considerentul a 31. Doamna Trebesius pentru, potrivă, abțineri. Verificăm. 31. Deschid votul. Închidem votul. Se adoptă 27 de voturi pentru. Compromisul 4 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, potrivă, abțineri respins. Compromisul 5 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru potrivă obțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru potrivă obțineri se adoptă. Compromisul 8 pentru împotrivă obțineri se adoptă. Amendamente identice 51 și 52 pentru împotrivă obțineri se adoptă. 53 pentru împotriva, țineri, respins. Compromisul 9 pentru, potriva abțineri, se adoptă. Și considerentul GB 56 pentru, potriva abțineri, respins. Vot pe întregul proiect de raport, așa cum a fost modificat, nominal, Deschid votul. Închid votul. Se adoptă cu 30 de voturi pentru, 8 împotrivă și 4 <coughs> abțineri. Mulțumim raportorului și trecem la următorul punct. raport interimar la cadrul financiar multianual Mulțumesc, doamna președinte. Dacă îmi permiteți, un punct de procedură, în așa fel încât să votăm din nou decizia referitoare la votul pe punctul 8, și anume bugetul general al Uniunii Europene. Spre exemplu, eu cred că trebuie să facem întotdeauna același lucru într-o democrație, ca să știm uh, despre ce este vorba. Și s-a menținut decizia de vot în comisie. Atunci eu nu înțeleg de ce acum trebuie să schimbăm. Și să avem o altă decizie și care să fie luată la nivel de coordonator. Așa că v-aș ruga cu tot respectul să supunem la vot dacă vrem să menținem punctul 8 de pe ordinea de zi uh, ca atare. Mulțumesc! Mulțumesc. Let's vote on item 7 first and then we... Da, haideți mai întâi să votăm uh, punctul 7 și vom reveni la 8 ulterior. Yes, but the point, in, point of order is Is, is placed. Just... Da, dar voiam doar să fiu la timp cu punctul meu de procedură. Uh, votăm punctul 7 acum, am înțeles, însă vreau să vă spun că am abordat deja uh, punctul 8 din punct de vedere procedural. Da, ați făcut asta foarte bine, dar mai întâi votăm punctul 7. We start by voting on amendment 4. Și începem cu amendamentul 4 uh, în ceea ce privește avizul referitor la cadrul financiar multianual, cei care sunt pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 Aici avem un amendament oral din partea grupului socialiștilor și democraților. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Eu aș spune că e respins, însă verificăm amendamentul 7. S-a deschis votul. And the vote is now closed. S-a închis votul și se respinge. 24 de voturi împotrivă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11. Amendamentele 11, 12, 13 au fost retrase. Amendamentul 14 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 15 cu amendament oral din partea grupului socialiștilor și democraților pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi 16, 17, 18, 19, 20 sunt retrase și ajungem direct la considerentul C, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Dar vom verifica considerentul C s-a deschis votul. S-a închis votul și se respinge cu diferență de un vot. Iată că ajungem acum la amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Și acum, un amendament oral din partea socialiștilor și democraților la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și acum ajungem la punctul 8 de pe ordinea de zi, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul financiar 2019. Domnul Prieto, v-aș ruga să luați cuvântul eventual? A, dar nu e de față. Dansul își dorește să reînainteze amendamentele pe baza deciziei luate de către coordonator și nu pe baza deciziei luate de comisie. Pe de altă parte, domnul Didier și domnul uh, calvez Chambon au solicitat să menținem votul așa cum a fost el planificat. Și acum, cine dorește să intervină? Mai, cine mai dorește să mai intervină? Domnul Casas? Mai întâi doamna Angheres. Mulțumesc. Am înțeles la începutul acestei ședințe că deja ați votat, nu? În ceea ce privește scoaterea acestui punct de pe ordinea de zi. Cel puțin așa mi s-a spus. Așa că acum sunt un pic uh, nedumerită. Dacă comisia a hotărât deja să scoată acest uh, punct de pe lista de vot, acum de ce mai apare încă o dată? Din punctul meu de vedere și în numele colegului meu, de asemenea, Având în vedere că nu avem o decizie a coordonatorilor pentru a reînainta acele amendamente și pentru că nici nu vedem de ce ar trebui să le reînaintăm, e bine, aș dori să respectăm decizia luată deja în comisie înainte ca domnul Chambon să intre în sală și anume să scoatem de pe lista de vot această propunere și să continuăm așa. Um, my colleague mentioned that at the beginning of... Colega mea a menționat că la începutul ședinței am făcut deja un vot, dar erau doar doi membri prezenți când s-a luat decizia pe acest punct. Noi sprijinim propunerea domnului Calvet Chambon și a domnului Didier, care și-ar dori să votăm astăzi. Microfon, vă rugăm. Uh, thank you. Just... Mulțumesc. Cred că e ceva destul de unic în discuția noastră uh, deocamdată. Nu știu câtă lume era prezentă în momentul în care trebuia să înceapă ședința și când am votat. Ce s-a întâmplat este că, da, am avut un vot pe durata ședinței. Pentru cei care au fost la timp prezenți, eu am fost, dar uh, îmi pare rău, dragi colegi, unii n-au fost. Și, doamna președinte, ați făcut acel vot. Bun, e adevărat, nu era multă lume, însă cei care au votat, rezultatul era 2 la 1. Ca să renunțăm. Așa că dumneavoastră a spus, am hotărât să retrag acel punct de pe ordinea de zi. Așa că mie mi se pare că e destul de clar, nu? Că cei care au fost prezenți și care au votat dacă acum avem o procedură întoarsă pe dos pentru că cineva vine cu jumătate de oră mai târziu și zice, a, păi stați puțin, n-am fost aici, dar nu contează, ă, păi nu știu dacă așa putem să procedăm, pentru că n-ar fi serios, nu se face lucrul ăsta în niciun parlament. Doamna McIntyre. Eu sprijin pe colegul Calvé Chambon, pentru că trebuie să fim totuși coerenți. Una din două. Ori hotărâm să reînaintăm amendamentele, ori nu. Și eu cred că în trecut am reînaintat amendamente N-am lăsat asta la îndemâna coordonatorilor doar ca să hotărască și cred că în interesul democrației ar trebui să lăsăm întreaga comisie să voteze. Mr. Casa? Domnul Casa. Da, dincolo de faptul că avem și niște reguli de procedură, poate secretariatul poate să ne clarifice. Care era cvorumul când s-a votat decizia, când s-a luat decizia azi dimineață? Uh, yes, Mr. Simon. Domnul Simon, da, vă rog. În caz de a fost vreo neînțelegere, nu cred că am avut vreun quorum și tocmai de aceea Doamna președinte, pe scaunul președinției ați spus, având în vedere că nu avem suficiente persoane, cei care au votat rezultatul era 2 la 1, atunci eu, ca și președinte, hotărăsc să retrag acest punct de pe ordinea de zi. Deci, noi nu discutăm votul, ci spunem că în procedura ședinței care s-a întâmplat în momentul în care trebuia să înceapă ședința, dumneavoastră, doamna președinte, ați hotărât, ca urmare a sfatului din partea colegilor care erau de față, să retrageți acest punct de pe ordinea de zi. Acum nu știu dacă procedural vorbind așa se face sau nu, însă așa s-a întâmplat. well, those who are really formal Pentru cei care sunt foarte oficiali, iată, rezultatul e foarte clar. Adoptarea agendei e ceva final și nu mai schimbăm acest lucru, așa cum am votat ordinea de zi la începutul acestei ședințe. Și am spus că se retrage de pe ordinea de zi. Acum eu, sincer, sunt o fostă ministră pentru cultură și nu sunt împotriva mm, anarhiei sau a haosului și știu bine că anarhia și haosul pot să ducă la lucruri minunate. Și văd că mare majoritate din uh, membrii comisiei își doresc anarhie și lucruri minunate. Domnul Casas, da, mulțumesc, înțeleg situația ce s-a întâmplat azi dimineața. însă acum avem o majoritate de membri prezenți și cred că ar trebui să ne întrebați dacă să votăm sau nu acest uh, punct de pe ordinea de zi, să lăsăm membrii să hotărască dacă putem să schimbăm ordinea de zi sau nu. Madam Jungerius. I think for the, uh, just... Eu cred că pentru claritatea procedurilor noastre de lucru, nu putem să schimbăm agenda din jumătate în jumătate de oră, ordinea de zi din jumătate în jumătate de oră. Eu uh, cred că secretariatul are dreptate. Nu mai e acel punct pe ordinea de zi și în al doilea aspect. De asta ca să și răspund la observația doamnei McIntyre. Da, s-a, uh, ne-am hotărât la coordonator dacă da sau nu să înaintăm aceste amendamente. Și de obicei asta nu se întâmplă aici. Și noi uh, am hotărât fără o decizie a coordonatorilor să avansăm. Doar ca să fie clar. Vroiam să reechilibrez cele spuse de doamna McIntyre. I'll try to be formal. Adică de temps en temps la democrație ça consiste à donner la Dar să știți că într-o democrație de obicei uh, când unul ridică mâna îi se dă cuvântul. Amintesc. Deci vrem să se înainteze aceste amendamente pe baza deciziei luate de către coordonatori în loc de să se iau uh, pe baza deciziei luate de comisie și se pare că documentul DOC 6 cu toate amendamentele adoptate la bugete și care oferă Comisiei o privire de ansamblu pe propunerea de decizie ca atare, nu va fi un document disponibil înainte de sfârșitul acestei săptămâni. Și în consecință, eu cred că trebuie să luăm în considerare acest element. Și atunci, propunerea mea este în continuare să retragem totuși acest punct 8 de pe ordinea de zi, având în vedere că și acest lucru a fost de altfel confirmat astăzi și am speranța că puteți accepta acest lucru. Domnul Mann. Domnul președinte, am aflat că la Comisia EMPL am reușit să ne punem întotdeauna de acord, am reușit să ajungem la majorități ample și suntem de acord în ce privește modalitatea de a proceda. De a proceda. Agnes are dreptate, da, coordonatorii ar fi fost mai bine dacă ar fi decis. am fost uh, la vot, am uh, fost singurul vot împotrivă, dar dacă doar trei persoane au decis, cred că a fost prea puțin. Cred că încă o dată ar trebui să supunem la vot uh, nu pentru a amâna decizia, ci pur și simplu pentru a se putea spune că, da, vrem să avem o majoritate clară. Cred că putem să ne permitem acest lucru, pentru că întotdeauna am fost orientați înspre un acord și acest lucru ne-a caracterizat întotdeauna la comisia noastră. It's Combien de temps je dois tenir le bras levé? Cât mai ține o brațul ridicat, doamna președinte? Vă rog, aveți cuvântul, domnul Șombon. Da, știm că prima meserie din lume e cea de economist. Pentru că ce exista înainte era haos, așa că eu sunt specialist în domeniul haosului, dar după haos avem democrație și bun simț. să spui că un vot, două persoane uh, de o parte și una de cealaltă parte, uh, e o condiție pentru întreaga comisie, asta înseamnă că, bun, toți președinții pot să vină la ora 9 fără 5 minute și schimbă cu totul la ordinea de zi. Nu. Nu așa funcționează democrația. Acum eu nici nu știu care o să fie rezultatul, însă ceea ce cer este să supunem o astfel de decizie, care e importantă, pentru că e vorba de amendamentele colegului Sergio, uh, și care pune totuși în pericol anumite proceduri democratice, eu vă cer să luăm o decizie împreună cu un quorum pentru că nu văd alte motive întemeiate. Pur și simplu asta vă cer. Eu cred, totuși, că trebuie să dăm dovadă și de flexibilitate și de inteligență din partea prezidiumului și a secretariatului și, având în vedere lipsa de quorum la începutul ședinței, ar fi mult mai democratic dacă am putea acum să alegem, să, să decidem noi cei care suntem acum de față. 3 în plus, 3 în minus nu mai contează, dar suntem numeroși. Și pentru o astfel de decizie atât de importantă, eu cred că bunul simț este cel care ar trebui să aibă ultimul cuvânt. V-aș ruga să vă gândiți la asta. Acum eu nu sunt uh, adeptul regulamentelor de dragul regulamentelor, dar uh, aș vrea totuși să, să, să fim extrem de prudenți. Mulțumesc, doamna președinte. Eu fac parte dintre colegii care au ajuns la 9 și jumătate în loc de ora 9. Dar asta nu înseamnă că sunt și vinovat într-un fel sau altul. Am întârziat jumătate de oră. M-am uitat pe ordinea de zi înainte să vin și pe ordinea de zi scrie clar adoptarea ordinii de zi. Și adoptarea aceasta e punctul 1 și punctul, ordinea de zi merge de la punctul 2 până la punctul 8 și pe ordinea de zi nu scrie nicăieri că se supune la vot încă la ora 9 faptul că se va retrage punctul 8. Dacă scriați pe ordinea de zi că va exista o astfel de propunere pentru a retrage punctul 8, să știți că eu veneam la ora 9 și în loc să plec la 6 dimineața, plecam la 5 ca să fiu la timp, ca să evit orice trafic la intrarea în orașul Bruxelles dar aș fi participat la vot. Dar votul e valabil doar atunci când știi dinainte că o să aibă loc un vot. Nu poți face așa un vot minoritar. Și dacă scria pe ordinea de zi, da, uitați, este un vot programat pentru a hotărâ dacă menținem sau nu punctul 8, pe păi atunci noi la ora 9 am fi venit cu toții. În timp ce adoptarea ordinii de zi e ceva, cel puțin de patru ani de când sunt eu deputat, durează 3 secunde, pentru că de fapt se adoptă ceea ce apare deja pe ordinea de zi și adică ceea ce figurează pe ordinea de lucru de astăzi. Deci, așa cum a cerut domnul Calveș Abom, mi se pare normal să votăm acum pe punctul 8 de pe ordinea de zi, pentru că el apare pe ordinea de zi. N-am văzut nicio altă ordine de zi în care să se scrie că, uitați, ar putea să votăm că retragem punctul 8 de pe ordinea de zi. Mie mi se pare logic. I'm not sure I understood everything, but there has... Nu sunt sigură că am înțeles absolut tot, însă în orice caz n-a fost niciun fel de planuri de lovitură de comisie. Nu, vreau doar să continuăm cu punctele care apar pe ordinea de zi și să fim cât mai eficienți cu putință. Dați-mi câteva secunde, vă rog, să discut cu secretariatul în așa fel încât să ajungem la o concluzie. Puteți să rămâneți în sală, relaxați, pentru că uh, e parte din discuție. Okay, friends, take your seat. Bun, dragi prieteni, luați loc. We will vote, but uh, first I'll give... Vom vota, dar mai întâi dau cuvântul secretariatului timp de două minute. Vă rog, luați cuvântul. Cu permisiunea dumneavoastră, foarte amabilă, doamna președinte, e exact ca în ședințele plenare. Ordinea de zi se adoptă la începutul ședinței de către cei care sunt prezenți. Iată pe scurt răspunsul la întrebările dumneavoastră. And the vote on the general budget was on the agenda, I was it not? That there had been a message. Uh... Am înțeles că a existat un mesaj trimis prin mail, nu? Deci nu e vorba de niciun fel de lovitură. Propunerea mea este să votăm acum. Pentru că asta vă doriți. Cel puțin cei care au cerut acest lucru. Yeah, yeah. I understand that it will be seen upon. Am înțeles că se aruncă o lumină neplăcută, lucru care nu-mi doresc uh, față de decizia pe care am luat-o. Așa că vă propun să trecem la lista de vot. Mr. Calvi Sunt Exact... Domnul Calvi chambon Iată tocmai ce vreau să zic uh, Există multe lucruri importante dincolo de tot ce am putea spune și anume sentimentul democratic al oamenilor. Acesta este cel mai important și vă face cinste. Domnul Simon, doream doar să precizez că dacă pierdem acest vot, putem să-l reorganizăm mai târziu când în sală sunt prezenți mai mulți colegi? Cine știe? Începem cu acest vot și... We vote if they want yeah. to vote on yeah. Yes, we start by voting on shall we vote? Haideți să votăm pentru, împotrivă, verificăm ca să fim siguri. And the vote is closed. Sankis. Votul a adoptat cu 25 de voturi pentru, deci putem trece la vot, le luăm uh, pas cu pas, începem cu 55, o 3 pentru, împotrivă, eu aș spune că e respins. Trecem la Ample 5504 pentru, împotrivă, verificăm. Haideți să verificăm acest vot. S-a închis votul. Respins 20 de voturi împotrivă. Trecem la Ample 5505 pentru împotrivă. Abțineri respins. 5506 pentru împotrivă. Abțineri respins. 55 08 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm 5508. S-a închis votul. 30 de voturi împotrivă. E cât se poate declara. 55-10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 55. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 pentru, 6 împotrivă. Trecem la 55 pentru împotriva abțineri respins. Respins. Oare nu ridicați cum trebuie mâinile? Să recurgem, să apăsăm butoanele pentru că nu toată lumea arată cum trebuie. 55-11 S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins 30, la 32 de voturi împotrivă. Toată lumea e acum de acord. Da, 30, la 55-13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Yes, sunt 0 voturi pentru, 32 împotrivă. Trecem la 55-14, s-a deschis votul. 55-14. 31 împotrivă și 1, un vot pentru, 55, 17. S-a deschis votul la 55-17. Votul s-a închis. 31 împotrivă, 4 pentru, Ample 55, 18, s-a deschis votul. S-a închis votul. 32 de voturi pen, împotrivă și 4 pentru. 55-19. S-a deschis votul. S-a închis votul. 30 de voturi împotrivă, 4 pentru. 55, 21 pentru. S-a deschis votul. S-a închis votul, 25 de voturi împotrivă, 7 pentru, 55, 43 și 55, 44 sunt respinse. Ah, le luăm, le luăm împreună. 55, 43 și 55, 44 împreună. S-a deschis votul. 29 de voturi pentru și 8 împotrivă, 55-27, s-a deschis votul. S-a închis votul. 14 pentru și 19 împotriva. 55-31 s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru, 12 împotriva. 55-33 s-a deschis votul. 34 împotrivă, 3 pentru. Trecem la 55-34 și 55-35 împreună. S-a deschis votul. And the vote is now closed. 30 in favor. S-a închis votul, 30 pentru 1 împotrivă. Trecem la 55-36. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 împotriva și 15 pentru. Trecem la 55-37. 33 de voturi împotrivă, 3 pentru. 55-38. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 împotrivă, 9 voturi pentru. Și trecem acum la ultimul amendament, 55-42. S-a deschis votul.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 Uh, through this uh, voting uh, result. We'll go to next item on the agenda. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, propunerea de regulament privind nivelul minim de pregătire a navigatorilor. Am să dau de îndată cuvântul raportorului din insulele Canare. Azores, Azores, Azores,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 cunoaște foarte bine din propria experiență acest subiect, cum stă treaba cu condițiile de lucru ale marinarilor. Așa că, doamne Ribeiro, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, pentru această trimitere amabilă la insulele Azore, pentru că, într-adevăr, Portugalia și insulele Azore sunt foarte legate de mare și tot ce ține de mare are o importanță deosebită pentru cei care apără interesele portughezilor și ale cetățenilor din Azore. În cazul de față, formarea reprezintă una din prioritățile noastre este un aspect fundamental pentru a sprijini multe sectoare de activitate. În cazul uh, acesta, sectorul uh, naval. 90% din schimburile comerciale externe se fac pe mare și 40% din schimburile comerciale interne. Iată de ce e o pârghie de o importanță deosebită în acest sector, asigurarea pregătirii, formării, certificării a marinarilor reprezintă o garanție sigură pentru reducerea amenințărilor privind condițiile de lucru ale angajaților și um, activitatea în larg în general. Propunerea comisiei și-a adus aportul pentru a reduce în mod considerabil prezența echipajelor necalificate pe acele nave aflate sub pavilionul nostru, asigurând în acest fel condiții minime de siguranță la bord. Având însă în vedere că transportul maritim este globalizat prin excelență, trebuie ca toate aceste dispoziții să se alinieze la normele internaționale și să se adapteze la evoluțiile cele mai recente ale acestora din urmă. Dragi colegi, directiva referitoare la nivelul minim de formare a marinerilor, care abrogă directiva 2005, reflectă intenția Comisiei de a elimina lacunele identificate, asigurând că în acest fel că persoanele formate în Uniunea Europeană sau care vin din țări terțe să poată beneficia de condiții echitabile de muncă. Vrem să asigurăm prin acest fel o formare de calitate, fără a uita însă de protecția uh, marinarilor. Acesta ar trebui să fie, aceasta ar trebui să fie principala noastră îngrijorare în calitate de comisie Ample. Trebuie să dăm dovadă de transparență în interacțiunea cu acești angajați, atât în ce privește interacțiunea cu statele membre, cât și în ce privește recunoașterea certificărilor provizorii. Eliminarea birocrației în ceea ce privește uh, recunoașterea certificărilor marinarilor care vin din țări terțe. După refit, ne aflăm în fața unui proces complex care prevede verificări la fața locului și alte măsuri. Iar în acest context, noi ar trebui să încercăm să simplificăm procesul și să ne asigurăm că acesta să se realizeze cât se poate de repede nu trebuie să ducem la prelungirea acestor intervale, să respectăm angajamentele internaționale și principiul subsidiarității, care, firește, nu trebuie să fie subminat de intervenția noastră. Trebuie însă, în același timp, să mergem înspre convergență și spre încrederea în procesul european. E vorba aici de un proces care depinde de voința statelor membre, în timp ce Comisia Europeană și agențiile care au competență în materie ar trebui să se rezolve, să se ocupe de acele aspecte care pot fi rezolvate în temeiul convențiilor încheiate în sector. Trebuie să uh, dăm curs așadar acestei uh, inițiative. Amendamentul 3 a identificat erori de traducere spre limba engleză care modifică complet propunerea mea. Amendamentul meu spune în felul următor. Dincolo de toate acestea, marinarii vor trebui să facă obiectul unei evaluări din partea statelor membre și acolo unde e necesar să uh, facă obiectul uh, unei uh, pregătiri, unei formări. Aș vrea ca traducerea acestui amendament cu numărul 3 să fie corectată pentru a evita probleme viitoare. Uh, Firește, mă aflu la dispoziția tuturor, aștept cu mare interes contribuțiile colegilor și voi ține cont de toate acestea pentru a putea ajunge la un consens în ce privește acest raport. Mulțumesc! Thank you, Madam Ribeiro, uh, uh, for that introduction. Uh, I'd be glad if you could... Uh... Vă mulțumesc, doamnă Ribeiro, pentru această introducere și Dragi colegi, aș fi recunoscătoare dacă ați putea să vă încadrați în două minute. Dau acum cuvântul raportorului din umbră, domnului Padata. Vă rog. Intervenție din sală fără microfon. Mulțumesc foarte mult. Eu am uh, lucrat într-o companie navală timp de trei ani și este foarte important ca formarea marinarilor să respecte standarde internaționale. Nu putem permite derogarea de la acele standarde, deoarece durează prea mult uh, să ne aliniem la acele standarde. Noi ar trebui să fim uh, în prima linie. Mă bucur că se folosesc fondurile europene aici. Există foarte puțini marinari din uh, țări terțe, iată de ce nu ar fi o folosire judicioasă a fondurilor evaluare acestora. Ar trebui să putem deroga de aici. Ar trebui să ne asigurăm că calificarea marinărilor este cât se poate de înaltă și că aceștia pot uh, să activeze într-un domeniu foarte competitiv. Aș dori să mulțumesc doamnei Ribeiro pentru efortul domnea ei. Și cu siguranță la întâlnirea cu raportorii din umbră vom mai discuta despre acele aspecte care încă mai trebuie le fuite, precum uh, reducerea termenelor limite și așa mai departe. Eu voi înainta amendamente din partea mea și aspect, aștept cooperare bună. Îi dau cuvântul acum doamnei Iana Tom. Vă rog. Mulțumesc. Uh, în calitate de raportor din umbră îmi exprim sprijinul și, sincer, situația de față mi-aduce aminte de ce spunea Hemingway, că, practic, pe orice colț uh, de pe, în orice colț al globului poți întâlni un estonian beat. Dosarul uh, de față <laughs> este unul foarte tehnic noi am cerut în repetate rânduri recunoașterea reciprocă a calificărilor în Uniunea Europeană pentru a facilita în acest fel, de asemenea, recunoașterea calificărilor resortisanților țărilor terțe. În calitate de raportor pentru al de voi da curs acestei linii. Părerile sunt împărțite referitor la propunerea Comisiei din partea uh, actorilor sociale. Anumite sindicate văd uh, în această propunere modalitatea de a combate dumpingul social armatorii consideră că se vor impune prea multe solicitări și prea multe limite. Trebuie să găsim o cale de mijloc pentru a evita situația în care navele europene încearcă să intre uh, în jurisdicții non-europene, dar în același timp încercăm să facem economii. Cred că de asemenea este important să menținem termene limite realiste pentru aceste proceduri deja propuse. Mulțumesc! Thank you. I can't see that Mr. Mulțumesc. Nu văd pe domnul Iaric prezent. Îl uh, locuiește cineva nu? Care mă dele atunci? În partea verzilor? Nu? Domnul Gheriche nu dorește să ia cuvântul. Iana Tom nu este prezentă. Karima nu e prezentă, la FDD nu, domnul Martin din partea NF, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Ribeiro, pentru raportul dumneavoastră în ceea ce privește nivelul minim de pregătire a marinarilor. E adevărat, aveți dreptate. Comisia nu e prea eficientă în această procedură de verificare și Comisia oare chiar vrea să acorde țărilor uh, terțe trei ani uh, termen limită pentru a îmbunătăți această formare? Nu știu. Trebuie să fim atenți la siguranța pe navele noastre și la riscul de fraudă. Așa că împărtășim punctul dumneavoastră de vedere. Aș merge chiar și mai departe. E inadmisibil ca să ne prezinte Comisia această directivă fără să fi făcut un studiu de impact asupra uh, ratei de ocupare în rândul marinarilor europeni procedura trebuie să se schimbe, însă nu pentru a importa marinari. Și mă uit la pagina 4, unde se spune că procedura nu ține seama de numărul de capit capitani și ofițeri care ar putea astfel să fie recrutați în țări terțe. Sau, e, citatul e foarte clar. Noi suntem în Comisia pentru Ocuparea Parlamentului European și se pare că nimeni nu prea pare să se îngrijoreze Uh, uh, din acest punct de vedere, pentru că s-ar putea să avem din ce în ce mai mulți șomeri și așa că noi o să depunem amendamente, amendamente în acest sens. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Thank you. Um, that means... Mulțumesc. Termenul limită pentru amendamente 16 octombrie la prânz. Votul la Ample, 26-27 noiembrie și apoi în Comisia TRAN vot pe 22 ianuarie anul viitor. Mulțumesc! Continuăm. Fondul European pentru Ajustare, IGF. Maria Arena, ați cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vroiam să îi scuz pe raportorii din umbră din cauza unor termene care au tot fost amânate, însă, după cum știți, am uh, fost sancționată aici în Parlamentul European, ceea ce înseamnă că n-am putut să particip la anumite întâlniri oficiale. Văd că și colegul Claude Roland râde pentru că și el a făcut obiectul lor uh, acelor sancțiuni. Îmi pare rău, uh, mă scuz față de Uh, raportorii din umbră, însă era pentru a apăra interesele traducătorilor și interpreților. Vrem să le mulțumim astfel pentru munca depusă de dânsi. În ceea ce privește Fondul European pentru Globalizare, am primit, pe baza propunerii pe care am formulat-o de proiect de aviz, am primit 276 de amendamente de, care au fost înaintate pe marginea acestei propuneri. Am lucrat deja pe anumite amendamente de compromis, mai ales în ceea ce privește uh, partea de considerente a documentului și cu începere din 10 octombrie vom avea o muncă pe acele amendamente de compromis. Acum, în ceea ce privește întâlnirile cu raportorii din umbră, aceste întâlniri sunt prevăzute în luna octombrie și noiembrie și o să, vre- o să încercăm să fim cât mai eficienți și rapizi, pentru că e foarte important acest fond european pentru globalizare. Și noi, ca și Parlament, ne dorim ca până în noiembrie să fim în măsură să furnizăm indicații clare Consiliului în ceea ce privește pozițiile pe care uh, Uh, le va uh, adopta Parlamentul. Vom avea trei ședințe a raportorilor din umbră pe 23 octombrie, pe 8 noiembrie și pe 13 noiembrie. Votul la Comisia pentru Ocupare este prevăzut pe 19 sau 20 noiembrie. Deci, eu cred având în vedere amendamentele pe care le-am primit, că vom avea o muncă extrem de constructivă ce va trebui să fie realizată pe marginea acestui Fond European pentru Globalizare, care este, după cum spuneam adinaur, un fond extrem de util pentru lucrători, dar care, după părerea mea, ar trebui să fie și mai eficient, mai ales în ceea ce privește persoanele care și-au pierdut locul de muncă și care trebuie să-și găsească un nou loc de muncă. Îi invit pe colegi sau pe asistenții lor, dacă nu pot veni, să participe la o întâlnire pe care o organizăm astăzi la prânz împreună cu forumul uh, pentru ocupare în cea, uh, pe dosarul Caterpillar în Charleroi și care a organizat un proiect de reorientare profesională, uh, făcuse deja acest lucru în domeniul autovehiculelor, uh, întreprinderea Ford din orașul Genk și care are un instrument complet de orientare profesională împreună cu toți actorii uh, din regiunea respectivă după un astfel de șoc, pentru că orice închidere de întreprindere din dimensiuni mari este un șoc, în așa fel încât să ne putem concentra nu numai pe uh, dosarele tuturor uh, angajaților, ci și pe alte dimensiuni, la nivel economic, la nivel universitar, uh, formare, pentru a putea garanta regăsirea unui post de muncă în uh, aceste regiuni. Pentru că e vorba de regiuni care se deșertifică din punct de vedere industrial după închiderea acestor mari întreprinderi. Așa că vă rog să veniți să participați în sala ASP nu mi-am pus ochelare, așa că nu văd. Am să vă spun imediat, de îndată ce mă lămuresc în ce sală vom fi, cu începere de la ora 12 jumătate. Uh, Mulțumesc, doamna Arena. Și acum dau cuvântul colegului Van den Candelare. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Bevestigt dat we een aantal eh, shadow meeting Mulțumesc. Uh, interesant ce s-a spus despre ședințele raportorilor din umbră. Vom acorda o atenție deosebită acestui raport în următoarele săptămâni. Ieri am primit compromisurile, mulțumim. Da, important e și să ne concentrăm acum pe ce mai urmează. Jumătate din uh, amendamente se referau la modificarea titlului. Nu mă opun, dar pentru grupul meu nu e cel mai important aspect. Cel mai important pentru noi sunt posibilitățile de acces și obiectivul acestui uh, fond. În ceea ce privește posibilitățile de acces, înțeleg că colegii sunt în tot mai mare măsură de acord. Asta e bine. În ceea ce privește obiectivul fondului, la articolul 3 se spune foarte clar că e important ca accesul să fie simplu. Aș dori să subliniez faptul că EGF este un fond reactiv, adică după apariția unei catastrofe, ceea ce e desigur o diferență față de alte fonduri. <clears throat> Acest principiu a fost uh, concretizat și la alte discuții pe care le-am avut aici. Și de aceea e important ca acest lucru să fie subliniat încă o dată ca să nu existe incertitudini politice. Noi salutăm ședințele raportorilor din umbră pe care le vom avea, sper, în curând și atunci vom depune amendamente acolo și propuneri de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gherică! Mulțumesc. Deci acest fond european pentru adaptare la globalizare va continua ca un fond de tranziție. Obiectivele sunt bune, da. Sunt obiective bune, dar pentru un schimb, o modificare structurală, o regiune trebuie să se reinventeze, să descopere noi domenii de activitate, ceea ce nu se poate face de sus în jos. So, terminăm cu această abordare birocratică și centralistă. Să lăsăm banii statelor membre în regiuni, <clears throat> de aceea grupul meu va rămâne pe această idee. Avem nevoie de mai multă subsidiaritate, mai multe libertăți pentru statele membre și regiuni și mai, puține, mai puțină birocrație, mai ales sau și în cadrul uh, globalizării. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Gherică, doamna Harkin. Mulțumesc, mulțumesc uh, raportorului. Cred că avem aceleași obiective. Sigur că există diferențe în abordare, dar cred că trebuie să putem găsi amendamente de compromis pe care să ne punem de acord. Nu sunt de acord cu domnul Gherică. EGF este despre solidaritate la nivel european. Și nu doar pentru că e bine sau frumos de făcut, ci pentru că UE are această competență majoră în domeniul comercial. Și atunci, unele din aceste decizii pot fi luate doar la nivel european și au acest efect. Și atunci vom lua măsuri pentru a diminua aceste efecte. Și iată, acest efectul. în ceea ce privește compromisurile pe care le-au fost prezentate de raportor, sunt câteva aspecte minore sunt câteva aspecte principale pe care aș dori să le menționez. În primul rând, în ceea ce privește numărul de locuri de muncă, vechiul fond avea 500, noua propunerea comisiei vine cu doar 250, ceea ce mi se pare rezonabil, dar o serie de amendamente coboară sub acea valoare și căutăm soluții de compromis undeva între 150 și 200. După părerea mea, s-a coborât prea jos și vă spun de ce. Trebuie totuși să păstrăm natura europeană a acestui fond. Trebuie să ne aducem aminte sau să nu uităm că există excepții pentru piețe de muncă mici. Deci nu e vorba de faptul că 250 ar fi un minim până la 15% din cereri pot fi de mai puțin de atât. Și pentru că am fost în grupul de lucru EGF, am văzut multe cereri mai mici de 250 uh, cereri de succes. Să ne ducem aminte așadar că putem face o agregare a acestor cifre în același sector – pentru a ajunge la suma necesară. Am văzut cereri din partea statelor membre, de exemplu, de industria textilă sau construcțiilor, companii care au dat afară 5-10 oameni, cifrele au fost agregate ca să se ajungă la nivelul acelui plafon. Cred că e important să reținem toate aceste aspecte când vorbim de cifre și sper că putem să ne punem de acord. Iar rata de cofinanțare, sunt de acord cu propunerea comisiei. Ar trebui să fie vorba de rata ESF+. Asta e important pentru statele membre și nu doar o cifră, o valoare arbitrară de 70%, cum se propune acum, sau vreo altă valoare. Mai sunt multe alte lucruri de spus, dar cred că am uh, vorbit suficient și vom discuta aceste elemente la întâlnirea raportorilor din umbră. Mulțumesc, domnule raportor, pentru munca depusă. Mulțumesc, domnule Harkin. Domnul Pimienta Lopez nu pare să fie prezent și nici înlocuit. Monica Vana din partea verzilor nu e nici prezentă. Nici nu locuiește nimeni. Doamna Angea, mulțumesc și așa cum am spus și la ședința anterioară, mulțumesc doamnei Maria Arena pentru munca depusă și și pentru că suntem de acord cu propunerea dânsei cu privire la revizuirea acestui regulament. Este important ca textul să devină mai concret, mai aplicabil. Fondul trebuie să susțină companiile, să le ajute când ele se confruntă în continuare cu efectele crizei. Deci amendamentele noastre s-au concentrat pe câteva aspecte de bază și mă bucur de faptul că doamna Arena e de acord cu observațiile noastre. Aș sublinia în special importanța includerii sectorului terțiar. Efectele crizei se simt acolo cu întârziere spre deosebire de celelalte sectoare dorește să susțină și pe cei independenți. E vorba de nevoia de măsuri separate și în sectorul terțiar se pot schimba lucrurile prin intermediul crizei, vor fi prevăzute mijloace preventive. Important să extindem protecția, să susținem RTF și la cei care au contracte temporare, fie că sunt independenți sau lucrează prin companii intermediare cu toții trebuie protejați. Și important și ca perioada să fie redusă, 40 de zile după părerea grupului 5 stele este cea mai corectă variantă. Trebuie verificat și ceea ce au făcut astfel încât să avem datele corespunzătoare și rezultatele cantitative și calitative să poată fi apreciate mai bine ca să poată fi și armonizate. Acestea ar fi cele mai importante puncte pentru noi și sunt sigură că împreună cu doamna raportoare, care doresc să-i mulțumesc pentru invitație, cu toți cei care au folosit uh, cu adevărat uh, instrumentul, cred că vom putea face o treabă foarte bună. Mulțumesc! Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamna președinte. Vă rog să o scuzați pe doamna Bisoto pentru că e absentă. Sorry, whom will speak for you? Și cine vorbește? Cine va lua cuvântul? și raportarea din umbră nu a fost prezentă, atunci rezum. Votul la EMPL va avea loc pe 20 noiembrie. Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Ah, raportorul dorește să mai spună ceva în concluzie. Rapidement par rapport. Da, mulțumesc foarte rapid comparativ cu anumite lucruri care au fost spuse și care mi se pare importante. Uh, față de cele spuse de doamna Tom. Evident, domnul Tom, evident, nu e neapărat foarte important să schimbi titlul Fondul European de Adaptare la Globalizare, dar atâta vreme cât schimbi sfera de intervenție, care acum nu mai este legată doar de fenomene mm, de globalizare, ci și de tranziție, cum ar fi tranziția tehnologică, tranziția energetică, atunci mi s-a părut că ar fi bine să adaptăm titlul la realitatea acelui fond și să ne uh, să oglindim acest lucru, pentru că nu va mai fi vorba doar de tranziție în caz de uh, eveniment neprevăzut, ci și tranziție economică, um, energetică și uh, de altă natură. Și mi s-a părut că da, era bine să introducem toate aceste măsuri legate de tranziții. În ceea ce privește cea de-a doua îngrijorare exprimată de PPE, nu trebuie să uitați un lucru esențial și anume că fondul trebuie să fie mai accesibil și de altfel da, și vreau să mulțumesc Comisiei Europene în acest sens, pentru că au operat anumite modificări care au drept scop modificări la nivel de prag și număr de lucrători și modificări de asemenea și în ceea ce privește perioada de timp, în așa fel încât să ușurăm accesul la acest fond. Evident, am observat că există amendamente în acest sens și anume să avem o informare sporită uh, pe lângă statele membre referitor la capacitatea lor de intervenție și apoi rata de cofinanțare. Este de asemenea deosebit de importantă, trebuie dezbătută. Eu sunt uh, Uh, gata să luăm drept punct de referință Fondul Social European Plus. Știți foarte bine că acesta este în continuare în discuție. Eu aș prefera să avem o valoare sigură în loc să începem să discutăm despre 70% rată de cofinanțare sau de intervenție. Nu uitați, nu e un fond tradițional, ci reactiv, având în vedere o situație deosebită, excepțională, în cazul în care există disponibilizări masive într-o întreprindere care se restructurează. De, cu siguranță vom avea loc de discuții suficient, marjă de manevră, trebuie să vedem pragul, trebuie să vedem numărul de lucrători, Uh, noi în prezentarea noastră am evocat ideea de 250 de lucrători, pra, mulți colegi au, și-au dorit să avem un prag mai redus. Evident, fiecare își va înainta argumentele și cu siguranță vom găsi o poziție de compromis. Eu, sincer vă spun, nu țin cu dinții de acel prag ci va trebui să ținem seama de realitatea pe teren. Dacă trebuie să reducem pragul, o vom face, dar trebuie să vedem și realitatea administrativă de gestionare a unor astfel de proiecte, pentru că dacă pragul e prea jos, s-ar putea să existe dificultăți la nivel administrativ pentru a gestiona dosarele. Cu siguranță ai nevoie de o discuție și sunt de acord cu doamna uh, Martis care a răspuns domnului Ghirică și care spunea că până la urmă nu e uh, treaba Europei. Ba da, e treaba Europei, pentru că tranzițiile sunt uh, treaba Europei. Tranziție de mediu, tranziție tehnologică, tranziție de globalizare. Tocmai ne aflăm în astfel de situații pentru că Europa merge pe această cale și atunci efectele uh, induse de astfel de modificări cer o intervenție a Fondului European pentru Globalizare, pentru că e vorba de solidaritate europeană față de anumite regiuni, anumiți lucrători care se confruntă cu o situație dificilă, așa că trebuie să menținem acest mecanism de solidaritate. Și nimeni nu a evocat ideea, dar aș vrea să Vă spun că în propunerea mea am cerut tocmai pentru a avea reactivitate sporită și nu pentru a avea anticipare. Dar în momentul în care apare un risc de, de închidere a întreprinderii, apare un risc. Lucrătorii sunt traumatizați, își pierd locul de muncă. Uh, dar nu numai lucrătorii sunt traumatizați, ci o întreagă regiune, pentru că eh, consecințele sunt grave, sunt drastice și ni s-a părut bine să putem ajut, să-i ajutăm pe operatori să lucreze împreună. Vă dau un exemplu. Acum două săptămâni în Portugalia am ajutat o întreprindere în domeniul textil, în Portugalia. Un sector unde mai mult de 80% din lucrători sunt femei și propunerea care am făcut-o și am mult respect față de eh, guvernul portughez, Uh, să uh, re uh, să reorganizeze conversia acestor femei în sectoare tipic feminine. Um, ajutor casnic, îngrijire de copii, Oare n-ar fi bine ca împreună cu operatorii locali din Portugalia, din nordul Portugaliei, să găsim împreună oportunități economice reale în această regiune, în așa fel încât să permitem unor femei care se pricep în domeniul textil să le orientăm înspre alte industrii în loc să le orientăm înspre domenii în care nu Uh, doresc neapărat să lucreze. Uh, să, ar putea să lucreze în locuri, în posturi, în uh, sectorul privat, care să nu fie neapărat catalogat drept tipic feminin. Să fim atenți la aceste stereotipuri, pentru că dacă ești femeie, trebuie neapărat să te îngrijești de copii și dacă ești bărbat, poți să lucrezi în industrie. Nu! Putem utiliza competențe ale femeilor din sectorul textil în sectorul, nu știu, de ce nu, al aeronauticii. Mă gândesc că astfel, dacă operatorii economici uh, lucrează împreună, vor găsi cele mai bune posibilități și să nu ne mulțumim doar cu ideea că, bun, lasă că sectorul public preia uh, posturile care sunt pierdute în sectorul privat. Nu, eu zic că merită să analizăm această nouă metodă de a lucra într-un mod mult mai dinamic decât ceea ce am avut până în prezent. Dar nu dinamic din partea comisiei, nu dinamic din partea lucrătorilor, ci dinamic, mai dinamic, uh, tocmai uh, la nivel de uh, uh, operatori care există în regiuni și care pot permite o reconversie mai bună, o relansare economică mai bună a diferitelor uh, teritorii europene. Mulțumesc! Thank you, Madam Arena. Uh... Mulțumesc, doamne Arena. Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi protecția lucrătorilor. Ar trebui să mai spun că votul la EMPL va avea loc pe 20 noiembrie cu privire la fond. <clears throat> Acum, punctul 11, protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Doamna Aghea. Mulțumesc, doamnă președinte. Am uh, citit toate modificările propuse. Am luat notă de recomandări, de observații. Sper că în scurt timp să pot propune variante de compromis. Aș menționa câteva amendamente care se referă la partea mai complexă a acestui raport. Medicamente citotoxice. A existat un schimb de mesaje și la nivelul asistenților am încercat să găsim un numitor comun. Mă bucur să pot anunța că suntem foarte aproape de un compromis și că până pe 30 septembrie 2019 Comisia va extinde anexa 1 pentru a include aceste elemente și asta ține și de discuțiile avute de a include aceste elemente. Eu știu că e un punct foarte complex, dar dacă toată lumea dă dovadă de înțelegere și interes, putem ajunge la un numitor comun ca să putem include și aceste substanțe în domeniul de aplicare al directivei. Trebuie să și încurajăm IMM-urile. Am găsit o soluție și aici, în acest domeniu soluție care ține și de observațiile făcute la punctul anterior. Iar în ceea ce privește substanțele specifice care urmează să fie incluse în text, aici există un echilibru între diferitele grupuri politice. Suntem pe uh, niveluri similare și în ceea ce privește plafoanele propuse de comisie. Discuția a fost productivă, am avut discuții constructive și știu că vom ajunge la un acord. <clears throat> Au mai fost făcute niște modificări pe anumite substanțe, unde însă unii dintre raportorii din umbră propun modificări aici. Uh, valorile diferă un pic de ceea ce propune comisia. Există amendamente și cu privire la emisiile diesel. S-a discutat despre aceasta deja în a doua parte a directivei și aici trebuie ajuns la un acord în a doua parte a trilogului cu Consiliul. Sunt gata să depun, să introduc aceste amendamente în a treia parte a textului. Biroul meu vă stă la dispoziție, asistenții mei de asemenea. Invit pe toată lumea să facem un efort final pentru a ajunge la un acord și pentru a avea rezultate mai bune în cele din urmă în a-i proteja pe lucrători. Sigur că întregul sistem trebuie să fie sustenabil, astfel încât firmele să poată întreprinde aceste măsuri de protecție. Mulțumesc! Domnul Roland, unul dintre raportorii din umbra. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că e foarte important să vedem că avem diferite etape și sper că, da, Comisia a înțeles faptul că e vorba de o revizuire permanentă, constantă în domeniu. În ceea ce privește cea de-a treia etapă, uh, prea puține amendamente. Dacă e să ne gândim, spre exemplu, la amendamentele legate de diesel, să sperăm cât mai repede că vom fi în măsură să le retragem dacă obținem un acord la cel de-al doilea baci. O muncă importantă a fost depusă de doamna raportor pe diferitele amendamente ce au fost înaintate și așa cum ați spus și dumneavoastră, substanțele citotoxice uh, vor, uh, se vor afla în miezul problemei. Aștept toate explicațiile în așa fel încât să ne lămurească comisia, să vină cu o propunere, să ne spună cum trebuie să abordăm acest lucru, trebuie să-i protejăm pe lucrători uh, Uh, față de aceste substanțe citotoxice. E clar că sunt lucrători care sunt supuși unor riscuri de cancer. Uh, ei înșiși în momentul în care doresc să îngrijească uh, alte persoane și trebuie să așteptăm avizele științifice și avizul partenerilor sociali. Apoi, în ceea ce privește perioadele de tranziție, un element foarte important de asemenea în ceea ce privește acordurile care sunt uh, încheiate între partenerii sociali, uh, cu atât mai mult cu cât uh, acestea respectă și avizele științifice. Un alt element care mie mi se pare important, actele delegate. Mi-e teama că s-ar putea ca la un moment dat să deschidem un fel de cutie a Pandorei. Actele delegate pf, sunt elemente care uh, Uh, pot fi modificate cu condiția să nu fie esențiale. Aici e vorba de includerea unor noi substanțe, a unor valori limite, aici e vorba de elemente fundamentale, esențiale în text și atunci nu pot să țină de acte delegate. Ar mai fi și alte elemente, însă nu avem suficient timp, așa că o să fim în măsură să conlucrăm pe viitor. În orice caz, împreună cu doamna raportor și cu diferiții raportori din umbră, cred că suntem destul de bine antrenați pe aceste subiecte și cu siguranță vom lucra în mod eficient și vom găsi acele compromisuri necesare pentru a îndeplini obiectivul nostru și anume să-i protejăm cât mai bine pe lucrători față de aceste substanțe. Mulțumesc! Thank you, Mr. I say a few words myself as Mulțumesc, am să zic și eu câteva cuvinte în calitate de raportor din umbră la acest raport. Aș dori înainte de toate să mulțumesc doamnei Agea pentru și celorlalți raportori din umbră pentru efortul lor de până acum. Câteva observații referitor la propriile amendamente și câteva întrebări. Înainte de toate, am mi-am retras, mi-am reînaintat amendamentele referitor la emisiile diesel. Sper să nu fie necesar să abordarea acestui subiect pentru că deja va fi rezolvat. Nu vreau însă să părăsăm, să ni se încheie, să se termine acest mandat fără a avea o valoare limită aici. E vorba de peste 3 milioane de lucrători afectați și nu cred că aceștia ar trebui să mai aștepte mai mult. În ceea ce privește medicamentele toxice, așa am înaintat amendamente pentru a ruga Comisia să analizeze care dintre acestea ar fi cele mai adecvate. Doamna Agea a amintit două, e un domeniu destul de nou însă. Uh, E clar că este o problemă gravă pentru angajații din sectorul sănătății și vreau să mă asigur că Comisia are posibilitatea de a parcurge procesul necesar de verificare. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că nu restrângem accesul la medicamente importante. Pentru a ține cont în același timp uh, și de acest aspect. Acum, în tocmai ca alți colegi, uh, în ce privește formaldehida, am scos în evidență că folosirea medicală a, a formalinei nu ar trebui să fie restricționată. Asta mai degrabă în scopul clarificării. Am, înțeles, am văzut că nu sunt singură. Poate comisia chiar ne poate ajuta să găsim o formulare adecvată. Vreau să vorbesc și despre cadmium. Adesea discutăm despre acest element. Uh, dacă propunerea comisiei dă curs um, recomandărilor comitetului consultativ, nu cred că există vreun motiv pentru a critica propunerea comisiei, atât de ce am sprijinit-o. Ideal, Parlamentul ar trebui să le adopte de îndată. Să adopte de îndată recomandarea comisiei. Acum, ni s-a adus la cunoștință raportul de monitorizare și standardele industriei privind protecția lucrătorilor. O parte de, din lucrători m-au abordat și mi-au cerut uh, să continuăm cu biomonitorizarea. Am câteva întrebări în această privință, principal la adresa comisiei. De pildă, care credeți că este rolul biomonitorizării cadmiului cadmiumului, credeți că este un instrument uh, potrivit? Și, după părerea dumneavoastră, care este relația între valoarea limită și ideea de a introduce biomonitorizarea în directivă? Din cât am înțeles eu până acum, nu văd de ce nu se pot îmbina cele două, biomonitorizarea și o valoare limită redusă, pentru că aceasta din urmă încurajează uh, schimbarea practicilor obișnuite. De asemenea, nu am înțeles de ce biomonitorizarea nu poate fi încadrată la supravegherea sănătății. Sperăm că vom fi măsura să introducem bune practici pentru protecția lucrătorilor în această directivă. Și asta, de asta vreau să înțeleg mai bine anumite lucruri și v-aș ruga foarte mult să ne prezentați uh, faptele din partea comisiei, atât în această ședință, cât și în scris, pentru că unii dintre noi vor trebui să părăsească mai devreme. Mulțumesc și acum pot să dau cuvântul următorului raportor din umbră, și anume doamna McIntyre. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mai întâi vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor pentru munca depusă pe acest subiect. Uh, Cred că ne pricepem de acum destul de bine la aceste dosare, lucru care ajută în acest dosar. E foarte important ca expunerea, nivelul de expunere să fie controlat și să fie menținut cât mai scăzut cu putință din punct de vedere practic. Și de asemenea e important, indiferent de valorile limită pe care le fixăm, ca acele limite să fie într-adevăr măsurabile la locul muncii și nu uh, altundeva. Am mai spus asta de mai multe ori, însă asta încercăm să protejăm, ă, să facem, să protejăm lucrătorii și să măsurăm acele valori la locul de muncă. Ideea este să avem nivelul cel mai scăzut cu putință și mai scăzut decât ceea ce apare de altfel în legislație, așa că trebuie să încurajăm statele membre în mod activ să investească în știință, să încurajeze companiile să găsească soluții pentru nivelurile cele mai scăzute cu putință. Însă, nu trebuie să fixăm noi niște niveluri arbitrare care nu sunt întemeiate. Și principiul cheie din punctul ECR este că orice nouă propunere de modificare a valorilor limită trebuie să facă obiectul aceleiași valori riguroase ca, întregul pro, uh, uh, ca întreaga procedură de fixare inițială a valorilor limită. Deci dacă e vorba de substanțe suplimentare pe care vrem să le adăugăm pe listă. Sunt două substanțe la care aș dori să mă refer. Mai întâi barilium. Din cât berilium. Din câte am înțeles eu din studii științifice, se demonstrează faptul că tranziția la 0,0006 mg pe metru pătrat reprezintă deja o protecție pentru lucrători și din punct de vedere tehnic și economic e ceva deja fezabil în mare parte din industrie perioada de tranziție, la finalul acesteia, ar trebui să avem o revizuire publică pentru a evalua implementarea corectă a acestor valori limită. Și cred că, da, într-adevăr, e ceva la care ar trebui să ne gândim în mod serios. Al doua substanță este formaldehid. Și doamna Ulskog a menționat deja acest lucru și anume formalin. Am discutat, m-am uitat și la amendamente, dacă nu mă șer, e vorba de amendamentul 69. Formalina este 37% formaldehid, o soluție de formaldehid în care solvantul acela se uh, diluează și e utilizat pentru uh, păstrarea țesuturilor omenești. Deci o parte foarte importantă în diagnosticarea unei boli și e deosebit de important ca și comisia să prevadă niște măsuri prin care să se spună că formalina poate fi în continuare, să fie, uh, poate fi în continuare utilizată cred că ă, cei care se pricep acceptă în mare parte ideea că acest, această substanță e foarte importantă. Mai mult decât atât, în ceea ce privește formaldehida, aceasta este foarte importantă, mai ales în țara mea, dar poate nu neapărat în multe alte state. De ce? Pentru că în Regatul Unit e, e o practică curentă să există un decalaj între momentul decesului și momentul înmormântării, care poate merge până la 2-3 săptămâni. E neobișnuit. În multe țări, mai ales în țările din sud, din Mediterana, înmormântarea intervine rapid, însă nu în Regatul Unit. Așa că, ca să fie posibil să avem acest decalaj, este absolut esențial să um, facem o îmbălsămare a corpului cu această substanță, ca să-l menținem. Deci, dacă se reduce expunerea la formaldehidă, ceea ce este important, însă sectorul funerar din Regatul Unit uh, investește deja în eventuale substanțe alternative, în reducerea concentrației acestei formaldehide și am ajuns la 0,05%, însă nu pot ajunge până la 0,03% din păcate deocamdată. Așa că aș fi avut speranța să uh, putem prelua această, acest aspect specific uh, deci, valoarea de impact a întreprinderilor față de originea, de propunerea originală pe forma de HIDA, având în vedere accentul pus pe utilizarea acesteia în îmbălsămarea uh, cadavrelor, mă gândesc că atunci ar trebui să uh, ne uităm la situația lucrătorilor care, după părerea mea, este uh, luată în considerare în mod corect cu această propunere. Și să sperăm că raportorii din umbră poate vor fi în măsură să se gândească că ar fi bine să introducem o perioadă de tranziție tocmai pentru utilizarea aceasta atât de specifică a formaldehidei. Cu siguranță vom avea ocazia să intrăm mai în detalii în momentul în care vom avea întâlnirile, ședințele raportorilor din umbră și să sperăm că vom coopera cu toții cât mai bine ca de obicei. Thank you. Then I give the floor to uh, uh Mr. Calvi Chambon. Mulțumesc și acum dau cuvântul colegului Calvi Chambon. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. E vorba de una dintre acele teme plăcute în, pe, pe a fi abordate, pentru că toată lumea e de acord că vrem să îmbunătățim sănătatea lucrătorilor. E vorba de sănătatea noastră a tuturor. Să îmbunătățim condițiile cât mai mult cu putință, în așa fel încât uh, mă rog, în, în, în măsura în care ne permite acest lucru tehnologia și finanțarea. Dar uh, eu cred că a, tocmai aceasta este una din trăsăturile esențiale ale modelului social european, așa că susținem această directivă, o negociem, scopul fiind să ajungem la rezultate cât mai bune pentru lucrători și avem speranța că munca realizată de doamna raportor uh, Știm că este o muncă foarte bună și avem speranța că va reprezenta o bază de lucru foarte bună, destul de bine aliniat și pe ceea ce s-a făcut până în prezent. E clar că e nevoie și de oarecare continuitate, mai ales pentru acel batch 2 uh, la care se referea din aur domnul Roland. Și spre exemplu, continuitatea politicii în acest Parlament, deci a politicii europene pe aceste subiecte, ar însemna că, într-adevăr, problema care trebuie să fie rezolvată și noi suntem, grupul nostru este gata să contribuie la rezolvarea acesteia, va fi un subiect mm, dificil în discuțiile în trilog și le vom evoca în paralel cu discuțiile din BACI 2 și BACI 3. Este un uh, element fundamental pentru noi, am mai spus acest lucru. Trebuie să spunem asta clar și răspicat și nu e vorba de propagandă. Aceste valori limite se bazează pe informațiile disponibile și să includem toate datele științifice și tehnice și să consultăm factorii interesați și ca aceste date să fie fiabile și că valorile limită să fie fiabile în momentul în care trebuie să le aplicăm și să fie realizabile și din punct de vedere economic. E adevărat că știința evoluează permanent și ne permite să detectăm din ce în ce mai multe lucruri. Mi-aduc aminte că am lucrat la un moment dat într-o operațiune legată de dezvoltare într-o mină de mercur și ceea ce se uh, emisiile înspre atmosferă. Nu se simțea, nu mirosea nimic, ci era doar ceea ce puteam măsura cu metodele de atunci. Acum se pot măsura că aproape de 100 de ori mai mult. Uh, deci, clar, știința evoluează în mod dinamic, dar, de asemenea, trebuie să ținem seama să ținem seama și de locurile de muncă, de lucrători. Și evident că mai binele e dușmanule binelui. Așa că cea mai bună situație este cea în care vom fi în măsură să avem o perioadă de tranziție, de adaptare, și în același timp vom avea și posibilitatea să facem față realităților economice. Ori în ceea ce spunea doamna Agea, e clar că totul merge exact în această direcție. Suntem de acord, pentru că la final pozițiile vor fi destul de apropiate și vom fi în măsură să promovăm investițiile în noi materiale tehnologice care să reducă expunerea. Noi, oricum, vom fi atenți la repercursiunile față de IMM-uri, evident. Și doamna raportor, doamna aceea, având în vedere cele expuse până în prezent, s-a referit de asemenea și la substanțele citotoxice, care nu sunt incluse în propunerea inițială a Comisiei. Suntem de acord că e clar, absolut necesar să îi protejăm pe lucrătorii care manipulează astfel de medicamente sau substanțe citotoxice în cadrul îngrijirilor pentru persoanele care au cancer. S-a spus acest lucru și, evident, nu ne dorim uh, efecte nedorite, și anume uh, lucrători uh, care, cărora să le fie teamă să manipuleze aceste medicamente, pentru că, până la urmă, e vorba de sănătatea noastră a tuturor, a întregii societăți. De aceea, aceste amendamente care mie mi se par bune, adică mi se pare o idee bună ideea doamnei Agea. Trebuie să sublinieze uh, discrepanțele de opinii între oamenii de știință față de diferitele categorii de substanțe citotoxice. Așa că trebuie să vedem clar care din ele sunt uh, substanțe toxice și care sunt nivelurile care în modul real uh, uh, trebuie determinate, în așa fel încât să putem prevedea o perioadă de tranziție. Pentru că nu vrem să creăm așa un, o alarmă în rândul lucrătorilor și dintr-o dată să intre lumea în panică. Nu, nu asta ne dorim. Vrem să facem lucrurile cătinel. Și Mie mi se pare că o idee foarte bună. Uh, vreau să mulțumesc doamnei Agea pentru munca constructivă pe care a depus-o și cu siguranță vom înainta amendamente, dar sunt convins că până la urmă vom fi în măsură să punem la punct un instrument puternic pentru a-i proteja pe lucrători. Mulțumesc! Merci. Uh, mulțumesc, nu-l văd pe domnul Iaric, nu văd pe nimeni din partea GUE, așa că doamna Lambert din partea verzilor. Okay, thank you. I'm speaking on behalf of our, our... Mulțumesc. Vorbesc în numele raportorului nostru, care e într-o altă comisie în momentul de față. Câteva idei principale. Ni s-a cerut să includem în sfera de acoperire a directivei anumite substanțe care sunt utilizate drept, care sunt uh, uh, considerate drept uh, potențial periculoase, plecând de la studiile realizate în cadrul Națiunilor Unite și e nevoie de o evaluare, o evaluare a riscului în ceea ce privește expunerea la substanțele cancerigene cu concentrație de peste 1,25 Uh, e nevoie și de o clauză de revizuire foarte puternică în această propunere și din punctul nostru de vedere, e nevoie de o biomonitorizare cu obligații aferente. Însă nouă ni se pare acest lucru inacceptabil, această propunere a doamnei AG. Apoi, perioada de tranziție ne-am dori să fie aliniate cu calendarul global Uh, așa cum a fost el agreat de către partenerii sociali. Și s-au mai spus și alte aspecte care au fost evocate în mod specific și să sperăm că doamna raportor le va accepta. Mulțumesc. Cam atât, foarte pe scurt din partea noastră. Merci. Euh, pour ENF... Mulțumesc din partea ENF, doamna Melan. Merci, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportoare pentru Comisia Envi, voi urmări, voi analiza de aproape acest text uh, și, sincer, de data aceasta mi s-a părut echilibrat, surprinzător, pentru că uh, în cadrul primelor discuții referitor la substanțele cancerigene, Comisia luase în calcul echilibrul fragil între interesele lucrătorilor, protecția acestora, cât și uh, interesele lucrătorilor, mai ales a IMM-urilor, care uneori se confruntă cu probleme când vine vorba de respectarea anumitor norme și reinvestiții. Am urmărit uh, îndeaproape datele medii din partea celor 27 de state care au putut să ne ofere informații referitor la cele 5 substanțe din această directivă. Erau atât de asemănătoare încât uh, nu puteau devia foarte mult uh, de la propunerea comisiei. Știți cu toții, pentru că ați participat la vot, există colegi care au respins acest dosar dosar construit în mare parte cu ajutorul amendamentelor diferitelor grupuri. E păcat, deoarece Comisia Envi pentru a treia oară nu și-a dat avizul pentru Comisia Empel. Rolul Comisiei Envi era fundamental pentru că, dacă pentru anumite substanțe, mă gândesc la cele care uh, se referă la contactul cu pielea, cloranilină și formaldehida, de pildă. Aici, factorul de mediu e în continuare factorul profesional. În schimb, mă gândesc aici la beriliu, la atmosferele de pildă închise dintr-un apartament, dar și la cadmiul răspândit întotdeauna în, rămâne în aer timp de 20-30 de ani, chiar după dispariția firmelor de construcție, întreprinderi metalurgice și așa mai departe. Ne confruntăm cu problema că atunci când uh, lucrătorul vine, cere să-i se recunoască pe bună dreptate boala profesională, cum putem face legătura între patologia de care suferă locul de muncă și factorul de mediu. Cred că ar fi mult mai înțelept dacă comisia noastră s-ar concentra deja bine pe substanțe unde nu există controverse în ce privește caracterul cancerigen. Acesta este dovedit uh, fără echivoc în toate țările și care nu presupune un impact economic major atunci când vom cere valori minime de expunere. Mi se pare păcat că de fiecare dată când am încercat să facem o modificare, în urma unor discuții, firește, că această directivă cu substanțe care vor uh, care vor fi depistate cu greu, mă gândesc aici la citotoxice, toată lumea e, riscă să le atingă sau să le uh, ingereze, de pildă, prin uh, gazele de șapament. Mi se pare important, uh, așadar, să ne concentrăm asupra propunerilor uh, făcute și ne aflăm deja la cea de-a patra rundă de discuții în acest mandat. Uh, dacă aș putea să reprezint toate propunerile înaintate, o voi face pentru că boli precum cancerul nu cunosc frontiere și mi se pare inacceptabil că anumite grupuri nu își ascultă colegii care ar putea să aibă oricum un aviz motivat referitor la un subiect de mare importanță. Mulțumesc în ceea ce privește întrebările făcute de doamna președinte Ulskog vom primi un răspuns în scris, dar deocamdată dorește cineva din partea comisiei să ia cuvântul? Se pare că nu. Vă rog. Da, mulțumesc. Bună dimineața, bună, bună ziua tuturor. Eu reprezint Digi Employment Aș dori în primul rând să vă rog să vă, să vă mulțumesc pentru proiectul acesta. Ne bucurăm că nu s-au făcut modificări la valorile limite propuse. Firește, trebuie să analizăm uh, valorile limită. În primul rând, și noi vedem uh, lumina uh, de la capătul tunelului când vine vorba de dosarul diesel și ar fi bine dacă am reușit să înregistrăm un progres în acest sens. Acum, în ce privește propunerea noastră, ne gândim la acele medicamente toxice. Noi nu am venit cu o propunere din mai multe motive. Nu am luat medicamentele periculoase, nu le-am introdus în propunere, deoarece pentru că, în primul rând, nu există o listă a acestor propuneri. Directiva privind cancerigeni, substanțele cancerigene reglementează substanțe individuale. Până acum nu aveam o listă a acestor propuneri, nu beneficiam de o evaluare științifică uh, la nivelul Uniunii Europene, nu avem un studiu de impact referitor la care ar putea să fie impactul socioeconomic dacă am reglementa. În continuare, trebuie să discutăm la comisie, nu suntem siguri uh, dacă directiva privind substanțele cancerigene și mutagene reprezintă um, instrumentul adecvat, pentru că există alte instrumente pe care poate ar fi mai potrivite drumările existente privind aceste substanțe trebuie actualizate acum după efortul uh, diesel la dosarul diesel, cred că e cam prea devreme să introducem această propunere în cadrul cele propunerii cu numărul 3, așa cum spunea președintele Juncker înaintat uh, domnului Tajani, trebuie să discutăm acest dosar în această legislatură este un subiect pe care noi luăm cât se poate de în serios. Și rămâne de văzut uh, ce, la ce vor duce discuțiile. Acum, în ce privește întrebările legate de cadmium, ni s-au oferit două, întrebări, două opțiuni, limita uh, de 1 și limita de 4 însoțită de biomonitorizare. Între timp, serviciul nostru juridic ne-a recomandat să nu intrăm în această opțiune. Nu putem recurge la directiva privind cancerigenii și mutagenii, doar aceasta din urmă se referă la zona în care lucrează și respiră lucrătorii, se referă așadar la substanțele care pot fi inhalate sau care pot Uh, cu care pielea poate intra în contact. Serviciul nostru juridic așadar ne-a recomandat să nu preluăm aceste substanțe în propunere. Aceste discuții au venit destul de târziu. În ce privește cadmiumul, serviciul juridic este împotriva preluării biomonitorizării în textul directivei. Și Serviciul Juridic al Consiliului a analizat acest lucru și există propunere din partea statelor membre care aplică biomonitorizarea de a adopta această valoare limită mai ridicată, mai puțin strictă, împreună cu biomonitorizarea. Dar noi nu putem să impunem statelor membre. Discuția referitoare la formaldehidă. Am purtat-o deja la Comisia pentru Sănătate. Am discutat despre situația specială din Marea Britanie și din Irlanda. Perioada de tranziție pentru beriliu și alte substanțe. Am uh, discutat uh, pe îndelete. Unii dintre dumneavoastră propun uh, o durată mai mare, alții mai scurtă, deci așteptăm cu mare interes să vedem încotro vor uh, merge discuțiile. Așteptăm cu mare interes uh, și firește uh, ne așteaptă trilogul. Importanța unui studiu de impact și a evaluării științifice este clară și dincolo. În ce privește medicamentele toxice, nu avem un studiu la ora actuală, Am ajuns însă la concluzia că aceste medicamente toxice pot avea efecte cancerigene. Iată deocamdată observațiile mele. Aștept um, cu mare interes viitoarea variantă a raportului și putem clar să răspundem uh, la întrebările pe care l-ați mai avea scris pentru că oricum trebuie să răspund la întrebările unora din trei colegii dumneavoastră deja scris Mulțumesc! Mulțumesc! Vedem în orice caz efortul depus. Votul este prevăzut pentru data de 20 noiembrie, dar oricum ne mai așteaptă diferitele întâlniri cu raportorii din umbră. Putem trece acum la următorul punct. E vorba de crearea unei funcții europene pentru stabilizarea investițiilor și dau de îndată cuvântul domnului raportor Enrique Calveșambon. Mulțumesc, domnule președinte. Acum trebuie să vă puneți căștile pentru că am să trec la limba spaniolă. Ei bine, dragi colegi, dragi raportori din umbră, această propunere vine într-un context în care Uniunea Europeană încă se confruntă cu o lipsă semnificativă de investiții care reduce în mod vizibil creșterea pe termen lung a Uniunii Europene, care diminuează competitivitatea Uniunii Europene și care are repercursiuni asupra creării de locuri de muncă și asupra coeziunii economice și sociale. Haideți să ne amintim că acel lucru ridicol intitulat bugetul Uniunii Europene, acel 0,9%, poate chiar 1%, și măcar nu e folosit pentru investiții europene, pentru că odată ce Uh, se scot cheltuielile de funcționare și PAC, se trece la alimentarea fondurilor, fonduri de solidaritate, dar acestea sunt uh, orientate spre programele naționale, nu spre investiții europene. Statele Unite au un 20 până la 30% buget federal. Deci, uh, sincer, e destul de ironic să ne numim Uniune Economică pe lângă Uniunea Europeană. Criza a arătat uh, care sunt limitările instrumentelor de care dispun statele membre, fiecare luate individual, instrumente bazate aproape în mod exclusiv pe politica monetară unică. Uniunea economică și monetară nu are deloc, deloc la dispoziție capacitatea pentru a face față șocurilor asimetrice nu poate asigura menținerea nivelului investițiilor publice în statele membre. Nici pe departe. Așa că, dincolo de a aprofunda, trebuie să vorbim de cum putem realiza Uniunea Economică și Monetară. E nevoie de măsuri decisive, nu doar din partea statelor membre, pentru că, haideți să ne gândim totuși la scopul unei monede unice. E nevoie de instrumente de coordonare de, a politicilor Uniunii Europene și instrumente de politică bugetară și fiscală. Instrumentele de stabilizare a investițiilor trebuie să permită stabilizarea investițiilor publice sub forma unor uh, dobânzi uh, pentru statele membre care au avut de suferit de pe urma șocurilor asimetrice atunci când stabilizatorii naționali sau stabilizatorii monetari existenți la nivel național nu sunt de ajuns. Acest uh, instrument ar apărea când e nevoie să se ajungă la un echilibru între stabilizare și redresare. Ar, acest instrument ar interveni atunci când politica fiscală și-ar atinge limitele, când nu ar mai fi acceptabil din punct de vedere social. Aici uh, ar începe să joace un rol instrumentul de stabilizare a investițiilor. Acum, când vine vorba de rap- poziția raportorului, <coughs> orice e mai bine decât nimic. Așa că, având în vedere că propunerea merge pe drumul cel bun, haide să încercăm să-i dăm o mână de ajutor. Firește, eu am să propun grupului să sprijine această propunere atâta timp cât toată lumea e conștientă de deficiențele pe care încă le, prezent, le prezintă, pentru că să nu ne amăgim, cu acest instrument nu vom rezolva toate problemele de care suferă Uniunea Europeană, dar, cum ziceam, mai bine nimic, mai bine ceva, îmi cer scuze, decât nimic. Uh, oricum, acest instrument uh, ne va ajuta să, finință, să finanțăm mai bine instrumentele de coeziune socială anticiclice. Aici ne lovim de două probleme pe care eu am să le scot în evidență. Sper cu ajutorul uh, dumneavoastră. În primul rând, suma prevăzută de 30 de miliarde de euro, aproximativ jumătate, mai mult sau mai puțin jumătate, din cea, pachetul uh, de asistență a unei țări, acum sper că nu deranjez pe nimeni, nu foarte mare, precum Irlanda. Dacă aș fi chiar îndrăzneț, aș spune că e o sumă derizorie. Dar, acum, haideți să fim sinceri, suma aceasta nu e de ajuns, e clar, și ar trebui să învățăm ceva din criza recentă. Acum, am să vă propun de asemenea să intervenim când vine vorba de criteriile de selecție. Cele prezentate sunt riguroase, nu-i așa? Pentru că țin cont așa cum trebuie de șomaj, da, sunt de acord. Șomajul e un factor important și mai ales e important să vedem când e o problemă structurală, când uh, țara are nevoie de o consolidare a mecanismului de stabilizare a investițiilor, dar nu e de ajuns, nu e singurul element. Uniunea Monetară Europeană și Europa suferă de creșterea fără frâu a inegalităților în anumite țări, cât și creșterea inacceptabilă a sărăciei. Și există o legătură între cele două. Se poate așadar ca adăugarea unor criterii de amprentă socială în cadrul criteriilor selecției să se producă. Pentru că e greșit să ne gândim că a întări un scut de apărare în fața unui, șut, în, în fața unui șoc asimetric e o problemă pur financiară de pildă, nu există caz istoric, nu există exemplu al unei uniuni monetare care să nu se sfârșească în cele din urmă printr-o uniune politică. Dacă nu există uniune politică, atunci uniunea monetară se duce pe apa sâmbetei mai devreme sau mai târziu. Și aici important va fi factorul social, <laughs> mai ales având în vedere că noi suntem Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Uh, când vine vorba de încurajarea unei utilizări uh, sporite și operativitatea acestui fond. În continuare, președintele, și pe bună dreptate, spune că vorbesc uh, la nesfârșit uh, și că ar fi bine să mă cam limitez. În principiu, am expus deja esențialul propunerii. Sper uh, să primesc din partea dumneavoastră contribuții utile, dumneavoastră să parcurgeți sugestiile mele și cred că în acest fel putem îmbogăți raportul nostru care speră să vină cu o propunere fezabilă având în vedere ocuparea forței de muncă și având în vedere de asemenea dimensiunea legată de coeziunea socială a acestui instrument. Mă opresc aici. Mulțumesc. Raportor din umbră pentru PP este Geoffroy Didier, nu e în sală, dar mi-a trimis intervenția domnului pe care am să o citesc. PP-ul uh, și-a dovedit uh, voința de a pune în, ca, în aplicare un mecanism funcțional de stabilizare a investițiilor, astfel încât uh, investițiile statelor membre să fie protejate și păstrate în vremuri de criză. Ne dorim uh, o Europa care protejează, așa că primim, uh, vedem cu ochii buni propunerea Comisiei care ar pune în aplicare un mecanism menit să amortizeze, să diminueze șocurile unor crize economice. Propunerile raportului merg dincolo de propunerea inițială. În primul rând, fondul de sprijin ar putea să fie declanșat în cazul unui șoc economic, dar și în cazul unei încetiniri al performanței economice, lucru care ar extinde în mod semnificativ domeniul de aplicare al uh, regulamentului. PP-ul se opune majorării anvelopei prevăzute inițial pentru fond, acest 30 de, aceste 30 de miliarde, deoarece bugetul prevăzut uh, e menit uh, să sprijine investiții cheie este, cu alte cuvinte, un buget cu ținte che. Acest fond ar trebui să sprijine investiții che menite să încurajeze crearea de locuri de muncă. În numele grupului, raportorul din umbră ar dori să ceară explicații raportorului, ce anume dacă pe viitor dorește introducerea unui mecanism de stabilizare macroeconomic ce înțelege raportorul prin aceasta, având în vedere că există deja un mecanism european de stabilizare a investițiilor și, pe de altă parte, se pare că s-a lăsat deschisă ușa pentru ca acest fond să se transforme în mai multe mecanisme care să oferă mai multe posibilități eh, statelor membre. Raportorul din urmă ar dori aici precizări suplimentare referitor la acest element. Iată cam atât în ce privește intervenția domnului Didier Jouffroy. Acum, pentru S&D, Agnes. În numele raportorului din uh, umbră, care nu poate fi aici prezent, mi-a transmis notițele dumnealui referitor la propunerea Comisiei pentru uh, crearea unei funcții pentru stabilizarea investițiilor europene, fără a intra în prea multe discuții ale acelor aspecte care vizează econ în exclusivitate, grupul meu are o serie de îngrijorări eh, referitor la noua propunere, așa nume, în primul rând, obiectivul acestui fond trebuie clarificat și armonizat cu celelalte instrumente existente. Această funcție de stabilizare reprezintă o idee excelentă um, de a folosi bugetul UE pentru a întări rezistența uh, economiilor noastre, în acest fel uh, contribuind la coeziunea economică și socială. Este așadar o idee lăudabilă, însă coeziunea socială merge dincolo de rata ocupării forței de muncă, învățământ sau formare. Iată de ce am vrea să vedem ca obiectivul pilonului drepturilor sociale să fie integrat mai bine în criteriile investițiilor publice eligibile. Suntem aici de acord cu raportorul. În al doilea rând, după părerea noastră, condiționalitatea definită de criteriile de eligibilitate nu ar permite ca ESIF să fie realmente um, să aibă un efect contraciclic. Iată de ce aici trebuie să facem o corecție pentru că acele state membre uh, care au nevoie de stabilizare, care până acum fac obiectul unor uh, programe de stabilizare sau unor proceduri de dezechilibru macrofinanciar să intre aici. În continuare, criteriile folosesc până acum date naționale referitoare la rata șomajului. Un al treilea criteriu referitor la o rată medie a șomajului în UE ar fi mai uh, oportun și ar permite o imagine, domnirea unei imagini mai clare, pentru ca în acest fel să nu ne limităm doar la perspectiva națională, ci să luăm drept referință media europeană. Dacă acest instrument într-adevăr urmărește să îmbunătățească coeziunea socială, rata media a șomajului în UE ar trebui să fie cea care să fie valoarea de referință pentru a vedea dacă. pentru a analiza coeziunea internă, nu e? În plus, considerăm că evaluarea șocurilor asimetrice bazându-ne doar pe rata șomajului ar fi mult prea limitată. Nu ar trebui să ne limităm doar la schema de protecție a investițiilor, așa cum propune Comisia. Sprijinim includerea unui plan de ajutor de șomaj pentru a sprijini sistemele naționale de ajutare de șomaj. Iar în al cincilea rând, credem că rolul Parlamentului European ar trebui să fie prevăzut în mecanismul de guvernanță acestui uh, acestei funcții, mai ales în ceea ce privește monitorizarea sustenabilității acestor investiții. Comisia prevede aceste valori uh, mai degrabă cu un caracter discreționar. Noi credem că Parlamentul ar trebui să fie implicat tot timpul. Acum fiind spuse toate acestea, îi urăm uh, mult succes raportorului și uh, vom face tot ce ne stă în putință pentru a îl ajuta și a face din această propunere una excelentă. Mulțumesc pentru cere, doamna Trebesius. Îi mulțumesc. Trebuie să combatem uh, șocurile monetare asimetrice care au un efect negativ asupra regiunilor sau asupra un, unei țări din UE care de obicei e mai afectată decât celelalte. Din păcate, la articolul 4, criteriile prevăzute nu sunt în măsură pentru a măsura aceste șocuri asimetrice. I-au uh, iau performanța economică a unei țări pe care o compară uh, nu iau, îmi cer scuze, valoarea performanței economice a unei țări pe care se o compare cu alta, ci uh, se limitează pur și simplu la valorile trecute de performanță economică ale țării în cauză pentru a declanșa funcția aceasta de sprijin. Uh, nu folosim definiția actuală a șocurilor asimetrice. Mă întreb, oare comisia a recurs la o altă definiție sau e o greșeală de traducere? Aș vrea oricum să primesc un răspuns. În plus, deplângem faptul că anumite state au pierdut accesul pe piețele economice. Da, rezultă, e o consecință a nerespectării criteriilor de la Maastricht. Dacă aceste țări uh, nu reușesc să respecte criteriile de la Maastricht, ar trebui să fie sprijinită de țele mai puternice. E vorba de, de convergență și nu de redistribuire. Ce s-ar întâmpla într-o situație de recesiune? S-ar uh, reduce performanțele uh, sociale, s-ar reduce investițiile, iar uh, diferențele ar fi compensate în măsura în care se poate din aceste mecanisme de stabilizare. Valoarea medie pentru OECD e de 3% pentru uh, PIB, când vine vorba de aceste de investiții publice, valori uh, destul de solide. În cazul Italiei, Calve Chambon a amintit uh, exemplul Irlandei, deci uh, investițiile publice ale Italiei la ora actuală sunt de 45 de miliarde de euro, așadar în vremuri de criză cu 30 de miliarde de euro nu am peteci nimic. La amendamentul 25 se prevede deja o majorare a acestei sume, nu în urma unei revizuiri independente, ci în urma unei revizuiri prin, făcute de comisia în sine. Comisia ar trebui să-și evalueze propria activitate, iar o evaluare pozitivă ar da competențe suplimentare comisiei. Uh, sincer, ce sens are acest mecanism? Aici îi dau dreptate colegei Iongerius de la SCD. Controlul parlamentar este foarte important și mă întreb de ce nu cerem mai mulți dintre noi acest control parlamentar. Cu siguranță voi înainta un amendament de aici. În ce privește ESIF, um, acest, îmi cer scuze, fond de stabilizare, aceste funcții de stabilizare, uh, e vorba de un fond care ar trebui să fie supus controlului uh, parlamentar, fie că e vorba de Parlamentul European sau Parlamentele Naționale. Raportul final de activitate al acestui fond ar trebui să fie prezentat de Comisia Parlamentului. M-ar interesa de asemenea de ce Comisia nu a prevăzut o modificare a tratatelor în vederea în creării acestui fond. Fondul pentru stabilizarea investițiilor ar trebui, spre deosebire de, mecani- de mecanismul de stabilizare, ar trebui să fie supus unui control direct. Ajungem aici la un amestec de tratate pentru salvarea um, sistemului uh, care se clatină în zona euro e foarte greu să le mai transmitem cetățenilor ceva, să mai înțeleagă ceva din acest amalgam. Cetățenilor le este greu să înțeleagă uh, ceva din această rețea densă de instituții, legislație și drepturi. Apar întotdeauna construcții noi și se pare că controlul democratic funcționează tot mai puțin. Se pare că Uniunea Europeană vrea uh, să facă politică fără cetățenii săi. În varianta în engleză, la articolul 7, se vorbește de suma maximă a împrumuturilor și uh, suma împrumuturilor care va fi alocată statelor membre va fi limitată în principiu la 30 de miliarde de euro. Ce înseamnă în principiu? Întotdeauna în trecut, ă, după în principiu, urma un dar. Eu, sincer, nu sunt de acord cu această formulare. Comisia ar trebui să ne prezinte alte criterii de activare și ă, trebuie să integreze această funcție în cadrul unei entități independente. Încă o dată fac apel la colegii mei să ceară supunerea la un control parlamentar al acestei funcții. Comisia va trebui de asemenea să prevadă modificările necesare ale tratatelor. Voi înainta amendamente și uh, sper să cooperăm uh, cu colegul Jambon. Mulțumesc, doamna Lambert. Um, the, the work of the rapporteur is a very good base. Mulțumesc. <clears throat> Am ascultat cu interes această discuție. Sunt și câteva puncte suplimentare pe care, la care ar trebui să ne gândim. Părerea inițială ar fi că e un semn bun, pozitiv, că iată UE încearcă să învețe ceva din criza financiară. Știm că Parlamentul a insistat pentru aceasta și pentru ca dimensiunea socială să fie inclusă în acest mod de gândire. O serie de amendamente merg în acest sens și ne-am bucurat să le putem susține. Asta e important pentru finanțele publice ale statelor membre. De multe ori vedem uh, ce efecte au consecințele sociale ale acestor tăieri De ce dorim să avem un efect de egalizare atât în spațiu cât și în timp și credem că am putea ajuta, dar sunt de acord și cu ceea ce s-a spus despre condiționalități. Trebuie să fim precauți când ne uităm la aceste aspecte, tocmai din cauza efectelor contraciclice. mai ales dacă ne gândim la, ce, la grupurile vulnerabile. Mă gândesc și la un follow-up la recomandările de țară. Dacă statele membre nu respectă recomandările, ce facem cu finanțarea? Mai ales că s-ar fi putut lua probabil alte măsuri mai devreme. Au spus-o și alții, criteriile vor fi extinse dincolo de strict cifra de uh, angajare. Ar fi un instrument uh, inutil în multe aspecte, mai ales dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în statele membre. Suntem interesați așadar să lucrăm pe acest punct, așa cum am discutat. Și există o serie de elemente la care vom mai dori să ne gândim. Mulțumesc! Domnul Iaric nu e de față, văd că nici domnul Martin. Așa am să-i dau cuvântul foarte pe scurt Comisiei Europene, având în vedere că, având, uh, plecând de la orarul nostru, avem oarecare întârziere. Foarte pe scurt. Uh, thank you very much. Bine, mulțumesc. Olivia Galva din partea DJ ECFIN. Pentru început aș dori să mulțumesc raportoarei pentru munca depusă, muncă foarte bună pentru ace- de pe acest aviz. Așteptăm cu interes să lucrăm împreună cu Parlamentul pe această propunere, să vedem ce poziții au, să le discutăm. E important să existe susținere din partea Parlamentului pentru a accelera discuțiile cu Consiliul care stagnează deocamdată, pentru că statele membre așteaptă un mesaj, un semnal politic. În ceea ce privește amendamentele raportorului, aș dori să dau câteva clarificări pe cele 30 de miliarde. Am citit amendamentul 25, îl înțelegem însă Comisia are această obligație de a implementa cu atenție bugetul și de a ne calibra propunerea, ținând cont de ce uh, e disponibil, dată fiind marja. Și de aceea am propus ca plafonul să fie crescut, dar dacă acesta nu poate fi crescut sau dacă nu corespunde sporirii resurselor, atunci marja disponibilă va fi mai scăzută față de momentul de față. Acestea fiind spuse, am uh, calibrat și funcția de stabilizare, marja aferentă și atunci acele 30 de miliarde ar fi fost suficiente pentru a uh, ajuta toate statele membre. Noi ne-am gândit că am fi putut stabiliza aproximativ 10% din uh, cheltuielile investițiilor publice, adică deloc neglijabil, dincolo de împrumuturile garantate de buget, propunerea mai prevede și posibilitatea ca ESM să susțină stabilizarea în paralel, care ar putea spori apoi capacitatea de stabilizare. Aceasta însă ar cere dezvoltarea unui instrument specific în contextul ESM și a tratatului. Amendamentul 26 n-ar trebui să pierdem din vedere uh, suma disponibilă totală. Nu am dorit ca ESF să fie accesibil unui stat membru sau doar a doua. De aceea propunem acea a doua limită a împrumutului fără să depășească 30% din valoarea existentă, disponibilă. Cred că e important și acest, uh, această marjă pentru a garanta un nivel echitabil între statele membre. Iar la 28, cred că este important ca regulamentul să nu-și pună la îndoială propria utilitate. Amendamentul pare să spună că IASF nu ar avea un efect asupra stabilizării nu suntem de acord. IASF ar putea ajuta la evitarea unor spirale negative în care scad investițiile și duc la o deteriorare a situației uh, economice. Oferind împrumuturi fără dobândă, IASF ar putea reduce și costurile pentru un astfel de stat membru, ar fi un alt semnal important și ar ajuta la stabilizarea piețelor financiare. În ceea ce privește eligibilitatea și tot la cele 30 de miliarde, am fost întrebat ce înseamnă principal, adică valoarea împrumutului, nu principiul în general. Criteriile de eligibilitate Ce am încercat să facem aici a fost să creăm uh, această funcție astfel încât să evităm hazardul moral. Ne-am concentrat în aceste criterii pe comportamentul guvernelor, adică statele membre pot avea o astfel de procedură deschisă ca urmare a unui șoc, dar n-ar trebui să existe o decizie a Consiliului care să spună că statul membru n-a luat măsuri de corectare pentru a îmbunătăți situația. <clears throat> Acestea fiind spuse, am văzut că există multe poziții convergente între Parlament și Comisie și așteptăm cu interes să avem ocazia să mai lucrăm cu dumneavoastră pentru a mai îmbunătăți textul și în continuare. Vă mulțumesc! Doar dacă vrei să spui ceva foarte pe scurt, pentru că ne-au mai rămas doar 20 de minute, trebuie să terminăm la 12.30, 20 minute pentru ultimul punct la muncă și atât. Mulțumesc tuturor. Da, iată o concluzie formidabilă care ne oferă o viziune clară asupra ceea ce se va întâmpla. Și ajungem la ultimul punct, înființarea programului Drepturi și Valori. Doamna Jean Lambert este raportor și am să o rog de asemenea să intervină pe scurt în așa fel încât să poată interveni și raportorii din umbră. Mulțumesc! just finding the relevant bits of, of paper here. Stați să-mi găsesc documentele relevante. În ceea ce privește acest program de, de drepturi și valori, este o reformularea programelor existente, aduce la oaltă două programe existente, așa cum arată și textul meu. Și ce avem aici este fondul din următorul MF, cadru financiar multianual, Carta Drepturilor Fundamentale, părțile relevante și m-am referit și la discriminarea la locul de muncă, diferențele salarizare, printre altele. Dat fiind faptul că e rolul nostru, în calitate de comisie, să promovăm astfel de locuri de muncă inclusive și să ne asigurăm demnitatea tuturor, acest fond este cu atât mai relevant, care se potrivește cu dezbaterea pe care am avut-o mai devreme cu avizul domnului Cucan, Unul din principalele elemente pe care am dorit să le subliniem, vreau să avem cât mai puține amendamente și să corespundă ideilor noastre, să subliniem ideea promovării acestor valori, nu doar să le promovăm, ci nu doar să le protejăm, ci să le promovăm. Am văzut un amendament care vorbește de finanțarea continuă a Echinet, care aduce la oaltă o serie de organisme. Și asta e important uh, pentru noi, pentru că sunt elaborate prin statut, tocmai pentru a susține legislația UE. E altceva decât uh, un organism al societății civile. Printre amendamentele mele, uităm la titlu, drepturi, egalitate, valori, ca să ne asigurăm că promovăm această dimensiune a egalității. Există un amendament 12 acolo unde spunem că e important să fie relevant pentru oameni, pentru că ori de câte ori vorbim de cetățeni, ne întrebăm despre ce e vorba cetățeni prin statut sau vorbim de cetățeni în termenul uh, mai larg toți rezidenții Uniunii Europene. Eu cred că e vorba de valori și de drepturi. De atunci putem folosi uh, limbaj mai inclusiv ca să nu lăsăm pe nimeni din afară. Vrem să le arătăm tuturor că sunt bineveniți. Alte amendamente se referă la o legătură directă la regulamentul de protecție a datelor tratate uh, deja de fondurile anterioare, trebuie să introducem și această parte de rasism online, limbaj de ură. Ceea ce privește structura, propun ca anexa despre lista de activități să devină parte a textului principal – ca să fie, facă parte din acesta, să facă parte din regulament și asta să fie foarte clar. Cam acestea ar fi punctele cheie pe care doresc să le supun atenției membrilor și aștept cu interes să lucrăm împreună pe acest aviz. Mulțumesc! Tout petit quart d'heure dont j'ai demandé am rămas doar un sfert de oră și am să rog raportorii din umbră să facă un efort în așa fel încât să intervină doar câte două minute, fără de care nu va putea interveni toată lumea. Din partea PP, domnul Cosa. Köszönöm szépen, szerintem nincs nehéz dolgom. Mulțumesc. Nu am o sarcină dificilă, trebuie să fiu succint avem, iată, în față, un text foarte bun, o bază foarte bună pentru un schimb, pentru o discuție. Și după ce vom vedea amendamentele, vom putea continua cu succes. Aș dori să mă refer la un aspect. Am impresia că toate grupurile politice ar susține ideea ca în centru să se afle persoanele cu dizabilități. Noi am, suntem semnatari a cartei cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități. Ce îmi lipsește însă este problema minorităților. Vom verifica să vedem cum poate fi îmbunătățit acest lucru și mă voi mai gândi și la protecția datelor Propun să fim precauți, să nu acceptăm propuneri care vor fi dificil de implementat pe termen lung. Un al patrulea punct se referă la indicatori. Ar trebui să spunem uh, hotărât că să fie foarte clar că în acest întreg proces Trebuie reținuți indicatori foarte clari, astfel încât executarea și folosirea fondurilor să poată fi uh, verificată și măsurată corespunzător. Mă bucur de această cooperare și sunt sigur că în cele din urmă vom avea un pachet care urmărește clar uh, obiectivul și să ajute organizațiile societății civile să se concentreze pe cele mai importante sarcini și să transpună prioritățile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Pentru SND, domnul Zanato, vă rog și pe dumneavoastră să fiți succint. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc raportoarei pentru că a venit cu un uh, raport excelent. Sunt de acord cu multe din uh, întrebările ridicate până acum și cu amendamentele înaintate. În calitate de reprezentant al grupului S și D, am să încerc să consolidez mai mult raportul cu amendamente care să scoată în evidență necesitatea de a avea un instrument mai eficace, menit să aibă un, un impact uh, în uh, ce privește lupta împotriva discriminării și excluziunii sociale ai grupurilor celor mai marginalizate. Mi se pare fundamental ca acest program să poată promova acele valori partajate pe care se bazează Europa și pe care cetățenii europeni ar trebui să le considere ca uh, deja existând, însă întotdeauna sunt mai greu de apărat programul Drepturi și Valori, având în vedere deriva autoritară din Europa, dobândește o importanță sporită. Prin rezoluția adoptată în luna aprilie în acest Parlament, i-am cerut Comisiei un instrument care să poată să dea un sprijin organizațiilor societății civile în ce privește promovarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Cred că com- răspunsul Comisiei a fost unul pozitiv, dar îndeajuns. E tot mai greu pentru ONG-uri să lucreze la promovarea drepturilor omului uh, și drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. În multe țări și în țara mea, ONG-urile sunt atacate, fiind stigmatizate. Iată de ce cred că este important ca o mare parte a acestor fonduri să fie îndreptată înspre ONG-uri și prin folosirea unor instrumente de finanțare mai flexibile. În ceea ce privește alocarea financiară a acestui program, deplâng faptul că nu s-a găsit o dotare financiară superioară pentru a avea un fond care să poată facă uh, față provocărilor majore cu care Uniunea Europeană se va confrunta pe viitor. Sunt de acord cu raportarea în ceea ce privește oportunitatea de a deplasa acele activități prevăzute la anexa 1, la anexa 1 în interiorul textului regulamentului. Aici ar trebui să intre și activități de formare și de promovare de conștientizare. Nu cred că e adecvat să folosim aceste fonduri pentru comunicarea instituțională a Comisiei. Sunt de acord cu raportoarea în ce privește modificarea titlului acestui raport pentru a adăuga cuvântul egalitate. Mulțumesc! Din partea CR, doamna Șizasca, mulțumesc. Mulțumesc. Am citit cu mare atenție textul. E vorba de protecția democrației, egalității. E o propunere interesantă. E vorba și de o mai bună includere a romilor în societate. Vreau să avem o discuție bună cu doamna raportor și mă bucur că în următoarea perioadă de programare ne vom uh, ocupa și de problema cazurilor de ură pe internet, a limbajului de ură. Există tot mai multe astfel de exemple și împotriva persoanelor cu dezabilități sau minorităților religioase. V-aș dori să vorbim și de drepturile copiilor și de cele ale persoanelor cu dizabilități. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Marina Pinto. Mulțumesc foarte pe scurt. Acest aviz are un rol important pentru mine. UE se află în criză. Există tot mai mult populism, atât din stânga cât și din dreapta în acest moment, raportul e foarte important pentru a-și aduce un aport ca UE să revină asupra principiilor de bază, asupra drepturilor omului și această nouă, să reintroducă, readucă omul în centrul atențiilor sale. O uniune economică și monetară nu poate fi doar să prevadă doar libertăți pentru uh, mărfuri. Trebuie să-și protejeze cetățenii indiferent de unde provin. Există o mare problemă în UE și cred că stă la baza crizei pe care o trăim. Și anume, drepturile omului au devenit o marfă cu care se face comerț, se folosesc în limbaje discursuri politice, dar în practică nu mai are nicio valoare. Și este important ca problema valorilor și a drepturilor fundamentale să joace din nou un rol important pentru toate partidele politice din Europa și pentru cei care reprezintă UE din punct de vedere politic, ca să nu rămână doar niște cuvinte frumoase la ocazii festive. Mulțumesc! Sunt pur la GUI. Nimeni din partea... Scuze, nu văd pe nimeni din partea GUE, FDD. Doamna raportor, mai aveți uh, cuvântul pentru câteva minute. Mulțumesc! Mulțumesc colegilor! Răspunsuri uh, pozitive, informații utile. Cred că vom reuși să lucrăm bine împreună și să îmbunătățim, sper eu, această ofertă, aceste măsuri. Am notat ceea ce s-a spus despre anumite mențiuni, despre minorități. și valorile comune. Iar în ceea ce privește punctul de protecție a datelor, avem aici întrebarea legată de faptul că oamenii să înțeleagă drepturile pe care le au și noi în Comisia EMPL știm că trebuie să vorbim și de protecția la locul de muncă, oamenii să simtă că nu sunt monitorizați la fiecare pas neapărat. Deci ne-am uitat și la această parte, la protecția datelor, după cum am spus, și acest rol pe care îl joacă. Mulțumesc colegilor, așteptăm cu interes uh, amendamentele. Mulțumesc! Întâlnirea raportorilor din umbla săptămâna 45-46, votul la MP pe 19 sau 20 noiembrie și la Comisia Libe pe 3 decembrie. Următoarea noastră întâlnire 18 uh, octombrie de la ora 9 și jumătate. Îmi cer scuze că la sfârșit v-am grăbit un pic. Mulțumesc și interpreților. Iată, ne-am grăbit și am uh, muncit chiar mai repede decât de obicei. Mulțumesc, la revedere!